Buenos días. En la, primero empezamos aprobando, leyendo los acuerdos que ayer llegaron. Bună dimineața, dragi colegi, ieri am a, ajuns la niște decizii la, de, la coordonator. PETI va pregăti o scurtă propunere de rezoluție conform articolului 227.2 din regulament în ceea ce privește răpirile internaționale de copii în Japonia și în ceea ce privește următoarele ședințe, anumite petiții 2614 pe 2017 și 3012 pe 2018 vor fi amânate pentru ședința din aprilie. Se va aplica procedura de urgență pentru anumite petiții care vor fi incluse pe ordinea de zi nu se va aplica procedura de ordinanță la perioada 1241 pe 2019 și se vor include pe ordinea zi din martie următoarele petiții 476 și 856 din 2016, 671 din 2018, 954 528 din 2019 și s-a respins includerea uh, altei petiții. 12, 721 2014, 1141 2014, 58 2019 y 938, 2012 eh, se incluirán en el orden. Petițiile citate vor fi incluse în ordinea de zi din aprilie, iar petiția 38 2020 va fi examinată în comisie când va fi disponibil răspunsul Comisiei Europene și petițiile 197 din 2016 și 1721 pe 2013 vor fi incluse în mai sau iunie. În ceea ce privește avizele, nu vom redacta avize la raportul anual cu privire la exporturile de arme de la FED, ci vom face un aviz la raportul de la EMPLE cu privire la reducerea inegalităților cu atenție specială asupra muncii. Încă trebuie să numim raportorul pentru aviz Fragos de la ECR va fi raportor de aviz la raportul anual cu privire la progresele pe 2019 în Turcia. Vizitele de informare se amână pentru cel de-al... Se, deci, vizita în Polonia va fi amânată în al doilea semestru. În schimb, vom vizita un centru pentru tineri, Jugendam, în Germania. Și în ceea ce prește audierile publice și workshop-uri, s-au aprobat următoarele audieri. Prima, impactul um, asupra mediului și social al activității de minerit din UE și relațiile interinstituționale în ceea ce privește prelucrarea și uh, abordarea petițiilor. De asemenea, vom avea un workshop cu privire la drepturile persoanelor LGBTI în Europa. Și ca să închei, punctele 8, 9 și 10 de pe ordinea de zi se vor face în scris. E vorba de inițiativa cetățeană cu privire la Minority Safe Pack. Aici coordonatorii au luat loc în conformitate cu articolul 230 al regulamentului intern cu privire la inițiativele cetățenești. Președinta îi va informa pe petenți în legătură cu toate aceste subiecte. Toți vor fi informați în legătură cu faptul pe 24 martie va fi această audiere. Cu emple și cu limbe vom spune că membrii nu pot participa ca organizatori la grup și că trebuie organizată egalitatea de ce prește statutul ombudsmanului. Vom insista ca și Peti să fie <laughs> inclusă la negocieri și punctul 12 e amânat. Deci am citit ce s-a întâmplat ieri la coordonator. Trecem acum la ordinea noastră de zi. Vom începe cu punctul 16. Petița 1566 pe 2019, prezentată de Nikos Nemsrod, de cetățenie germană, privire denumirea hemiciclului Parlamentului European de la Bruxelles și stabilirea unui sediu unic al Parlamentului European la Bruxelles. După cum știți, aveți 5 minute pentru a prezenta petiția și la sfârșit încă 2 minute. Thank you, esteemed guests from the Commission. Mulțumesc, stimați uh, reprezentanți uh, ai Comisiei, stimați reprezentanți uh, ai Comisiei PETI. Abia acum câteva luni am intrat în istoria europeană. Probabil nu trebuie să vă reamintesc, probabil că încă mai vorbiți despre asta. Însă permiteți-mi să reamintesc ce s-a întâmplat pentru a-i ajuta pe viitorii mei biografi. În noiembrie anul trecut am pus capăt Uh, dezastrului uh, de 50 de ani cu două sedii uh, al, ale Parlamentului. Am găsit, practic, o lacună în legislația care determină sediul Parlamentului. Parlamentul trebuie să se întâlnească la Strasburg, actualmente de 12 ori pe an, însă nu uh, s-a specificat care Strasburg. Firește, uh, majoritatea consideră că acest Strasburg este uh, în Franța, la 450 de km distanță, dar asta doar pentru că nu există altă alternativă. Acum există Strasburg, Bruxelles, 450 de metri distanță am denumit hemiciclul de aici Strasburg. Astfel puteți cu toții să vă întâlniți acolo în fiecare lună fără să trebuiască să schimbați uh, vreun cuvânt din tratat. De ce era acest lucru necesar? Ei bine, cel de-al doilea sediu uh, al Parlamentului este o pierdere de bani, costă jumătate de miliard pe fiecare mandat uh, al legiuitorilor. Este și o pierdere de vreme, pierdeți 100 de ore anual călătorind în Franța și înapoi. E și o pierdere de spațiu. Clădirile gigantice de la Strasburg sunt uh, uh goale 300 de zile pe an. Imaginați-vă dacă în, același, în acest timp ați folosi acest spațiu și banii pentru ceva de care are cu adevărat nevoie Europa. Oare pe unde sunt? Se întreabă vorbitorul. Europa chiar are nevoie, de exemplu, de uh, universitate pentru cei care nu-și găsesc un uh, loc în Europa pe piața muncii sau uh, un adăpost pentru refugiații care trebuie tratați uh, ca și uh, ființe umane. Până la urmă, tot această deplasare este o, o pierdere pentru planeta noastră. Practic, în fiecare an emiteți 20.000 de tone de dioxid de carbon pe aceste călătorii de la Bruxelles la Strasburg, câtă vreme spuneți că trebuie luate măsuri pentru protejarea mediului. Eu am luat această problemă în propriile mâini și am botezat hemiciclul Strasburg. Aveți și dovada în imagini. Acum uh, cer uh, Parlamentului să uh, dea binecuvântarea sa birocratică acestui botez pe care l-am făcut. Uitați. Um, I already have one. I just need the bureau. Postitul meu care e pus pe uh, ușa, uh, par, uh, ușa hemiciclului se tot dezlipește. Am aici tot ce ne trebuie la îndemână. gestionarii clădirii trebuie să-mi permită să pun uh, uh, această pancartă uh, pe ușa uh, hemiciclului de aici la Bruxelles. Știu că asta vi se pare uh, o glumă. Da, este o glumă, însă am vrut să vă arăt cât de haotică și de uh, aiuristică este această deplasare a uh, Parlamentului Lunar la Strasburg. Asta se tot întâmplă de 60 de ani, e o glumă care se repete la nesfârșit și nu mai e amuzantă. Aceasta este șansa dumneavoastră să schimbați uh, cursul viitorului uh, Europei cu adevărat. Așadar, haideți să nu ne mai învârtim în jurul cozii. Haideți ca această întâlnire de la 9 dimineața a Comisiei uh, PETI să fie un moment istoric în care Parlamentul European în sfârșit își asumă controlul propriului destin. Mulțumim foarte mult. Uh, comisia reprezentată doamna Christensen are uh, cuvântul. Uh, bună dimineața, doamnă președinte. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Aș dori doar să reamintesc uh, faptul că problema sediului uh, Parlamentului European este stipulată în protocolul numărul 6 care vizează uh, localizarea sediilor, instituțiilor și anumitor uh, organisme și agenții uh, ale Uniunii Europene. Cât privește Parlamentul European, acest protocol spune că Parlamentul are sediul la Strasburg, unde se petrec cele 12 sesiuni plenare, inclusiv sesiunile care vizează bugetul. Restul întâlnirilor se vor ține la Bruxelles. Protocolul face parte integrantă a tratatelor și poate fi modificat uh, doar uh, printr-o procedură de revizuire a tratatelor. În, uh, după părerea Comisiei, nu există niciun fel de dubiu că trimiterea din protocolul 6 la Strasburg ca loc unde să se petreacă cele 12 sesiuni plenare lunare se referă în mod juridic uh, la orașul Strasburg uh, din Franța, din regiunea Alsace și nu la alt oraș sau alt loc denumit Strasburg. Cred că nu este uh, legal posibil să interpretăm termenul Strasburg din acest protocol astfel încât să fie în conformitate cu ideea de a ține sesiunile plenare ale Parlamentului uh, uh, în hemiciclu, dacă acesta ar fi denumit Strasburg, redenumit Strasburg. Mulțumesc. Mister Ademov. Domnul Ademov. Dragi colegi, Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, astăzi înlocuiesc pe colegul meu, domnul Radev, care își cere scuze uh, pentru uh, absență. Aș dori să prezint poziția noastră, poziția grupului nostru politic. Cum menționează și petentul, au tot fost discuții de-a lungul uh, anilor pentru a avea un singur sediu. Au fost și petiții care să meargă în uh, acest uh, sens. Însă, subiectul este unul foarte delicat. Pe de o parte, avem tratatele. iar deciziile legate de uh, modificarea tratatelor pot fi luate doar de către statele membre. Însă, foarte des, auzim care ar fi consecințele favorabile ale unei astfel de schimbări uh, ale tratatelor. Însă trebuie să luăm în calcul faptul că Parlamentul are o opinie divizată în legătură cu acest subiect. În numele PPE-ului aș dori doar să spun că cel mai bine ar fi dacă Comisia ar lua uh, decizia după ce ar asculta toate uh, uh, opiniile exprimate uh, și, firește, după ce ar asculta și uh, părerea petentului. Mulțumim, doamna Reis. Um, merci, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu e vorba, de fapt, despre sediu unic, despre care tot discutăm noi de ani de zile. Petiția care ne este propusă astăzi are o formă și un fond. Am văzut care e forma, bineînțeles, este uimitoare, ca să folosesc un eufemism, deci această schimbare de denumire, de botezare a sălii și prezentarea făcută. Eu pot înțelege argumentele colegului nostru, deoarece de foarte mult timp, în mod argumentat și serios, tot punem în discuție această chestiune în care sunt tratatele, deoarece nu suntem naivi aici în Parlamentul European. Știu că tratatele ne dau putere de declamare în acest domeniu. Eu sunt printre puțini deputați, cinci am fost, cu Cecilia Wikstrom, Malstrom, mă scuzați, în 2006, cred eu, care am prezenta cele 1.300.000 de semnături, deci o inițiativă cetățenească, să zic așa, van la letră. Am dus-o Comisiei Consiliului pentru a cere un sediu unic al Parlamentului European aici la Bruxelles. Consiliul, bineînțeles, ce a făcut? S-a <laughs> așezat frumos pe această solicitare de ani de zile, n-a făcut nimic și la summitul Consiliului Josep Borel era atunci președintele Parlamentului, a prezentat acea solicitare deci e ceva ce am putea face din nou, Se cerem președintele Parlamentului European să exprime poziția Parlamentului European. Și nu-i da dreptate, domnule Ademov, pozițiile Parlamentului European de la fiecare vot, la, de la fiecare vot, indiferent despre ce e vorba, că e vorba de pactul ecologic, deci pozițiile sunt din ce în ce mai clare. Vă dau cifre la rezoluțiile cu privire la urgența climatică de acum câteva luni. 405 uh, deputați au votat pentru deci e vorba de cam 400, între 400-500 de colegi care cer sediu unic. Argumentele sunt reamintite aici, în petiția colegului nostru Semzrot. Până la punctul 7. De la punctul 8 aș zice că asta ține de ADN-ul partidului dumneavoastră, e mai diferit. Eu nu m-aș opune idei de a găzdui refugiați acolo. De ce nu? Însă se făcuseră și alte propuneri mai academice, o universitate europeană, de pildă, în sediul de la Strasburg. Și să vă reamintesc <laughs> cât de blocate sunt lucrurile la Consiliu. La un moment dat s-au aliniat stelele când trebuiau repatriate cele două agenții din Marea Britanie, când trebuia găsit un sediu nou pentru Agenția Europeană a Medicamentului, de pildă atunci ar fi fost ideal să se aleagă Strasburgul pentru acea agenție. Deci, practic, aveam toate stelele aliniate. Francezii, bineînțeles, nici atunci ca nici înainte nu au vrut să facă nimic. Și pentru prima oară vă spun că s-au simțit practic niște unde așa prin jurul doamnei Angela Merkel. Au venit și colegi aici în Parlamentul European care ne-au transmis, oameni care înainte nu vreau să se exprime în legătură cu acest subiect. Deci am văzut că și acolo se mișcau lucrurile. Deci să se pro- s-a vehiculat ideea de a propune Strasburgul pentru sediul agenției. Până la urmă s-a adus agenția la Amsterdam, știm care e și costul, asta e o altă dezbatere, însă vreau doar ca să conchid ca mulți alți deputați aici, în mod visceral, țin la ADN-ul nostru, la originile noastre, ce înseamnă sediul de la uh, Strasburg. Da, e vorba de reconciliere, nu pun asta la îndoială. Însă, din păcate, astăzi ar trebui să ținem cont de evoluția lucrurilor. Vedem că acest argument e folosit foarte mult de, stru, de, de cei din Strasburg, de cei care uh, controlează acolo situațiile. Deci nu se ascultă, practic, populația europeană, care de ani de zile cere ca această chestiune să fie măcar dezbătută și discutată. Asta cerem noi până la urmă și cred că îmi dați dreptate în această privință vedem că trebuie găsit o soluție de pe urma care să câștige ambele părți, însă mi se pare că e insuportabil că această dezbatere e pur și simplu blocată la Consiliu. Eu nu știu, las uh, înțelepciunea acestei comisii în privința acestei petiții, dacă va fi lăsată deschisă sau nu. E o petiție care e formulată într-un mod neacademic, e drept, însă pe fond chiar e o chestiune pe care trebuie să o abordăm în numele cetățenilor, deoarece cetățenii ne cer acest lucru. Mulțumim. Mult saliba. Verament inħoss li il-lingwaċċ u l Eu aș vrea să spun din capul locului că metoda folosită de petițion ar fi putut să fie poate mai potrivită, zic eu. Deci nu a avut această idee de a modifica numele sălii hemiciclului din Bruxelles o denumească Strasbourg, dar nu mi se pare neapărat că asta e o soluție. Să nu uităm că e un subiect pe care l-am tot discutat de ani de zile în Parlamentul European. E o chestiune istorică. Chiar când s-au elaborat tratatele între trei state membre, Bruxelles, Luxemburg și Strasburg, au fost uh, cele trei uh, orașe. Însă acum noi trebuie să luăm o decizie. Deci trebuie să vorbim despre importanța reducerii emisiilor. Și să nu uităm, de asemenea, că aici avem un element istoric important. Da, o dată pe lună trebuie să ne mutăm toate serviciile de la Bruxelles la Strasburg. Dar nu cred că făcând asta dăm un exemplu bun uh, în ochii cetățenilor europeni. Deci de fiecare dată când uh, facem această transhumanță lunară. Iată discuțiune riguard. Eu cred că ar trebui să avem mult mai multe discuții în legătură cu sediul unic uh, al Parlamentului European, deoarece eu cred că, într-adevăr, uh, e o risipă prea mare de resurse, chiar și din punct de vedere economic folosim banii cetățenilor europeni pentru această deplasare și nu ar trebui să risipim astfel banii cu această deplasare lunară. Cred că trebuie să ne continuăm discuțiile și după aceea să luăm o hotărâre. Parlamentul a adoptat o serie de rezoluții pe acest subiect, mai ales cea din 16 februarie 2017, rezoluție în care am cerut să se facă această modificare cu privire la sediu și am cerut să se ia o decizie. După că am spus, da, nu salut neapărat modul în care a fost redactată și elaborată această petiție. Și nu cred că soluția poate fi găsită prin uh, modificarea sălii hemiciclului. Însă, înțeleg care e fondul acestei petiții și cred că ar trebui să avem o discuție pentru a ajunge la o decizie. Eu sunt cam sceptic în ceea ce privește soarta acestei petiții, deci nu știu dacă putem soluționa astfel problema. Vă mulțumesc. Thank you. Vă mulțumim. Doamna Zdanoca. Yes, thank you. Cheer. I... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Eu susțin să declarăm această petiție admisibilă, să îl informăm de asta pe uh, petiționar. Cu siguranță însă dânsul cunoaște procedura. De asemenea, mă gândesc să transmitem această petiție și înspre Comisia AFCO. Nu vreau să repet uh, argumentele, însă Aș dori să-i reamintesc lui Nigo Samsrot că nu poate breveta această idee. Toți uh, membrii Parlamentului European sau eu însă chiar uh, ne amintesc că în 2008 a existat un accident când plafonul uh, hemiciclului de la Strasburg s-a prăbușit parțial Și atunci am ținut două sesiuni plenare la Bruxelles, nu ne-am deplasat la Strasburg. Iar colegul meu, Alan Smith, care uh, a fost membru al Parlamentului European din partea Scoției, acum este membru al Camerei Comunelor, a exprimat o idee pe care a transmis-o pe tuturor membrilor de a numi uh, această sală uh, Strasburg. Cred că mai putem face și alte cercetări arheologice, însă să știți că nu sunteți uh, primul care să fie avut această idee. Ideea însă este una genială. Mulțumesc! Doamna Ocan, îmi pare rău că am întârziat, dar nu e prima dezbatere pe care o purtăm pe acest subiect. Aș dori să reamintesc tuturor o chestiune foarte importantă. Strasburg n-a ajuns în tratat decât în 98 prin tratatul de la Amsterdam. Uh, motivul a fost că există și o instituție care apără drepturile omului uh, tot la uh, Strasburg. Se foloseau atunci aceleași uh, clădiri și uh, odată ce uh, Parlamentul a căpătat tot mai multă importanță, Uh, a ajuns și la uh, Bruxelles. Deci Parlamentul trebuie să fie acolo unde uh, se află centrul puterii. Nici la, în Spania Parlamentul nu e într-un loc minunat precum Valencia. A existat și o notă din partea Danemarcei A existat uh, un refuz al Danemarcei pentru uh, uh, această mutare, dar apoi s-a făcut și un referendum în Franța pe acest subiect. Apoi Mitterrand uh, a încercat să facă ceva în legătură uh, cu uh, acest subiect, a discutat cu Danemarca, după care Franța a ajuns în tratate 12 sesiuni anuale la Strasburg și de aceea se întâmplă ce se întâmplă acum. Este însă fantastic că Parlamentul nu poate să decide nici măcar atât în legătură cu propriile sale condiții de lucru și um, mie mi se pare că nu e o treabă serioasă să arunci cu banii așa pe toate aceste uh, călătorii. Sigur, Strasburgul este un loc minunat uh, pentru uh, Consiliul Europei, pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Sigur, se întâmplă foarte multe lucruri la Strasburg, însă noi suntem diferiți, noi suntem Parlamentul. Mulțumesc. Acum aveți uh, două minute, uh, domnule uh, Sensrot, să terminați, să încheiați discuția legată de această petiție. Mulțumesc tuturor pentru această dezbatere. Um, cred că suntem cu toții de acord cu privire la conținut. Avem însă idei diferite legate de metoda cea mai potrivită. Dacă ne uităm puțin la ce s-a întâmplat în ultimii 60 de ani, e clar că dacă am redenumi această sală Strasburg, uh, am apelat la singura și ultima noastră opțiune. Sunt complet de acord cu doamna Ries și cu doamna Oken și cu doamna vicepreședinte. Nu vreau să spun că această idee este a mea, ci pot să spun că în calitatea noastră de instituție putem împărtăși această idee. Vă mulțumesc și uh, pentru răspuns, uh, stimată reprezentantă a Comisiei. Îmi oferiți uh, dovada că uh, este vorba despre Strasburg, Franța, pentru că asta n-am regăsit în tratate. De altfel, e nevoie și de un plan uh, legat de o procedură parlamentară, iar aici am niște recomandări. Cred că ar trebui să înaintăm uh, uh, această petiție pentru uh, Comisia Envi pentru a vedea care ar fi beneficiile pentru mediu dacă am redenumi uh, sala apoi uh, Comisiei pentru Buget, pentru implicația bugetare, Comisiei Cult pentru uh, uh, crearea unei, unei universități la Strasburg și Comisiei Libe pentru un aviz legat de crearea unui adăpost de lux pentru refugiați. Și odată ce avem toate aceste avize, cred că ar trebui să înaintăm o rezoluție pentru vot în plen care să ceară ca biroul Parlamentului să redenumească oficial hemiciclul de la Bruxelles Strasburg ca să fim cinstiți, uh, am putea să redenumim și uh, uh, hemiciclul de la Strasburg, Bruxelles și să mergem acolo pentru dezbaterea bugetară. Thank you. Vă mulțumesc. As gracias. Vă mulțumim foarte mult după ce am ascultat petentul și pe membrii acestei comisii și Comisia Europeană. Propunerea noastră este să lăsăm deschis această petiție Așa cum a cerut doamna, așa cum a spus doamna Ștanoca, când am primit această petiție, deja am trimis-o pentru aviz la Comisia AFCO. Prin urmare, vom aștepta avizul AFCO și, așa cum spunea și domnul Saliba și Parlamentul, pe 16 februarie 2017 a elaborat o rezoluție pentru a avea un sediu unic. Prin urmare, lăsăm deschisă petiția așteptând avizul de la AFCO. Vă mulțumesc. Trecem acum la următorul punct de pe ordine zi, punctul 18, petiția 1140-2018, prezentată de Fernando Novea Asensio, de naționalitate spaniolă, în numele Jubilados Macosa Alstom, Asociația de Pensionari Macosa Alstom, afectați de asbest. Nu avem petentul astăzi cu noi. Prin urmare, îi vom da cuvântul Comisiei Europene, domnului William Tyler, mai exact.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 Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Voi încerca să fiu cât mai succint, pentru că deja ați primit uh, observațiile noastre realizate în scris, așadar mă voi concentra în principal pe elementele uh, cele mai importante și vă voi prezenta ultimele evoluții de la aceste observații. În primul rând, uh, aș vrea să spun că Comisia este într totul de acord cu faptul că asbestul este o chestiune care ne îngrijorează pe toți și necesită măsuri corespunzătoare atât la nivel european cât și la nivel național. Din acest motiv, Uniunea Europeană a dezvoltat uh, o legislație considerabilă pe tema asbestului. Ca exemplu, în ceea ce privește ocuparea, avem uh, măsuri uh, dedicate protecției lucrătorilor expuși la asbest. Este o directivă din 2009 1 148. Această directivă se cheamă directiva privind asbestul pentru că este mai simplu de pronunțat decât titlul pompos. Legislația este importantă în acest domeniu, dar la fel de important este să asigurăm să ne asigurăm că aceste reguli sunt aplicate corect la fața locului în fiecare stat membru. Acesta este și motivul pentru care dorim să insistăm asupra rolului foarte important pe care statele membre îl joacă în acest context, pentru că ele sunt responsabile în asigurarea conformității cu regulile. De asemenea, aș vrea să vă spun că pentru a Uh, sprijinirea această sarcină importantă, Comisia Europeană a uh, realizat un ghid de cele mai bune practici privind uh, asbestul pentru angajatori, angajați și inspectorii de muncă pentru a se asigura că regulile sunt aplicate corect. În al doilea rând, și acest lucru este menționat și în observațiile noastre, o decizie privind îndepărtarea azbestului din construcții, fie ele publice sau private, depinde de factori specifici de la fața locului. Și este de competență statelor membre să decidă care va fi abordarea potrivită. Ele sunt în cea mai bună poziție pentru a evalua dacă îndepărtarea azbestului din clădiri este măsura cea mai uh, potrivită și uh, riscurile pot fi gestionate în mod corespunzător. Bineînțeles că toate bolile profesionale relaționate cu asbestul trebuie recunoscute ca atare. Atragem atenția asupra recomandării Comisiei în acest sens cu privire la bolile profesionale și în special articolul 2, care spune că statele membre sunt cele responsabile să stabilească criteriile pentru recunoașterea tuturor bolilor profesionale, inclusiv bolile profesionale asociate cu uh, praful de azbest. De asemenea, aș vrea să vă reamintesc concluzia observațiilor, care spune că atâta vreme cât siguranța și sănătatea la locul de muncă sunt asigurate, toate punctele pe care le-a prezentat petiționarul în fața acestei comisii cad sub incidența respectiv sunt în competența statului membru. Comisia așadar este de părere că ar trebui tratate de către autoritățile naționale competente. În fine, și asta este suplimentar la observații, dorim să vă informăm că Comisia de curând a, a trimis ECA, adică Agenția Chimică Europeană, care are sediul în Finlanda, e bine, a trimis această instituție pentru a realiza o evaluare științifică și a analiza expunerea, a, limita de expunere uh, Uh, care este prevăzută și în directiva privind asbestul. Acesta este motivul pentru care uh, este o chestiune recentă, de aceea nu se regăsește printre observațiile noastre, dar voiam să vă informăm și cu privire la această realizare. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Președinta. Președinta, mulțumesc, domnul Saliva. Asbestul este unul dintre materialele care s-a dovedit că poate cauza cancer. De aceea cred că acest material ar trebui să fie îndepărtat cât se poate de repede din toate clădirile publice. Astfel de petiții arată că este vorba despre o chestiune de interes public. În Spania, în anumite stații de metrou, uh, pereții conțin asbest și asta mă îngrijorează destul de tare. Cred că chiar și în 2001, la nivel internațional, s-a căzut de acord că acest material, adică asbestul, ar trebui să fie îndepărtat gradual, treptat din toate clădirile. A existat o rezoluție din partea Parlamentului European în 2013 și acum putem să spunem că au trecut 19 ani de când uh, s-a căzut la cu un acord în 2001. Așadar, a fost timp suficient pentru îndepărtarea asbestului, care este un material foarte periculos pentru sănătatea umană. Considerăm că această petiție ar trebui să rămână deschisă, astfel încât să continuăm să punem presiune în continuare asupra autorităților din Spania pentru ca ele să încerce să îndepărteze acest uh, pericol de noi toți și mai ales de cetățenii din Spania. Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să intervină. Așa cum s-a sugerat, uh, lăsăm uh, deschisă această petiție. Ne bazăm în special pe intervenția domnului Saliba și vom uh, urmări măsurile care vor fi adoptate pe viitor, uh, și ce va spune Comisia cu privire la uh, siguranță și la mediul înconjurător. Și cu aceasta trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, uh, petiția 171 din 2019, adresată de un cetățean german privind mortalitatea insectelor din cauza iluminatului public. Petiționarul nu este prezent, așadar dăm cuvântul acum domnului Covașevic, din partea Comisiei. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În observațiile noastre scrise pe care vi le-am transmis, am luat la cunoștință că uh, lumina artificială reprezintă într-adevăr un pericol pentru polenizatori, mai ales pentru uh, insectele care sunt active pe timp de noapte. De asemenea, am subliniat că în timp ce problema persistă, nu putem să uh, reglementăm iluminatul stradal, care este principala problemă a iluminatului artificial, pentru că acest lucru ține de competența statelor membre, în primul rând. Fie că este vorba de nivelul național sau local. Ce poate face Comisia, ce putem face noi la nivel european, este să încercăm să încurajăm statele membre și autoritățile competente din acestea să facă acest lucru și să promoveze un iluminat artificial mai prietenos uh, și o tehnologie mai prietenoasă cu insectele. Putem face acest lucru prin uh, linii directoare uh, pe bază de voluntariat, dar nu avem competența de a reglementa lucrurile în acest domeniu. Dorim să vă amintim că regulamentul privind ecodesignul nu previne plasarea pe piață a unor tehnologii mai prietenoase, uh, acest lucru este cât se poate de deschis și de binevenit. Regulamentul privind ecodesignul nu poate însă să prevadă anumite tipuri de tehnologie care să fie tratate ca fiind obligatorii. Așadar, noi luăm notă de această problemă, o conștientizăm și considerăm că ar trebui tratată în mod corespunzător, dar acțiunile sunt pe bază de voluntariat și în ceea ce privește competența, ne uh, facem referire la statele membre. Mulțumesc! il-problema tal... L-għanet nirringrazzja l-petizjonarju għal-kem għal-kem. Aș vrea să mulțumesc petiționarului pentru prezentarea sa, chiar dacă nu este prezent. Aceasta este o petiție foarte interesantă, mai ales că este vorba despre polenizatori și este cât se poate declar că numărul acestora este în descreștere la nivel european. Este o problemă importantă. Pentru că polenizatorii sunt uh, o parte foarte importantă a ecosistemului nostru. Avem nevoie de ei pentru a avea un ecosistem european puternic. Am luat notă de faptul că Comisia a spus că nu există competență comunitară cu privire la acest subiect, Însă, solicit Comisia să încerce să încurajeze luarea de acțiuni și de măsuri cu privire la acest subiect. Pentru că, cred că dacă toată lumea și-ar face treaba și fiecare ar contribui, și dacă am fi bine orientați și am beneficiat de regulamente emise de Comisia Europeană, am putea găsi o soluție la această problemă. Așadar, trebuie să acționăm. Propun ca această petiție să rămână deschisă și de asemenea să fie transmisă, și acest lucru este foarte important, către Comisia Envi, astfel încât aceștia să vină și cu un aviz. Deci, la nivelul Parlamentului European să continuăm să creștem presiunea politică asupra Comisiei și de asemenea conștientizarea problemei. Mulțumesc! Am ascultat Comisia și de asemenea pe domnul Saliba. Vom păstra deschisă această petiție, o vom transmite și către Envi și, de asemenea, vom solicita comisiei pentru că ne-a spus Comisia că nu poate reglementa lucrurile în acest domeniu pentru că nu ține de competența sa, însă poate vine cu niște linii orientative, un ghid pentru a uh, pentru ca iluminatul artificial să fie mai puțin dăunător și să minimizăm uh, consecințele negative pentru polenizatori. Aceste linii directoare, orientative, ar putea să reprezinte un uh, ajutor pentru statele membre. Mulțumesc mult! Trecem acum la următorul punct, punctul 20 de pe ordinea de zi. Este vorba despre petiția 1694 din 2014, adresată de Joaquín Pérez Gómez, cetățenie spaniolă, în numele Ecologistas en Acción, um, Aghia Svida privind procesul de licitație pentru gestionarea ciclului apei în zona metropolitană Barcelona. Bun venit, aveți uh, cuvântul pentru 5 minute și după ce vor urma intervențiile deputaților, mai primiți două minute pentru a conchide. Vă rog. Buenos días. Eh, muchas gracias por... Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ați primit această petiție. Dreptul la apă este un drept uh, vital, este recunoscut de către articolele uh, din uh, legislație. Așa cum arată și rezoluția adunării naționale a Națiunilor Unite, acesta este un drept fundamental care este specificat și în Carta Fundamentală a Drepturilor Omului. Este vorba despre dreptul la viață, dreptul la demnitate umană, dreptul la uh, a beneficia de un mediu înconjurător sănătos. De aceea, Parlamentul, în 2015, datorită uh, primei inițiative cetățenești semnată de uh, aproape 2 milioane de cetățeni, s-a solicitat reglementarea dreptului uman la apă. Apele reprezintă un bun comun, este absolut necesar pentru viață, nu trebuie tratat ca o marfă și nici ca un produs financiar. În anul 2010, în Barcelona, sentința 298 uh, din 2010 a stabilit fundamentul juridic și a rezultat că nu există niciun contract de cesiune și nicio alocare a serviciilor. În acest moment, acest serviciu în Barcelona este gestionat de administrația din Barcelona, iar serviciul este concesionat însă de manieră nelegală. În 2012, zona metropolitană a Barcelonei, o entitate publică supralocală, a aprobat înființarea unei asociații mixte, astfel încât aceasta să gestioneze aceste probleme a apei. Partea privată a fost adjudecată în 85% uh, până în 2000 47, întreprinderii uh, pentru aprovizionare cu apă, fără însă să existe niciun fel de achiziție publică pentru această adjudecare. În 2016, o altă sentință a unui uh, curți supreme din Catalunia a anulat această sentință, spunând că prejudiciază apele din Barcelona și încalcă principiul liberei concurențe și de transparență din Uniunea Europeană respectiv Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene și dreptul fundamental în ceea ce privește achizițiile publice. ar trebui să exista uh, o cesiune din 1953. Uh, președinta întrerupe, vă rog să vorbiți mai lent, pentru că altfel interpreții nu pot să vă urmărească discursul. Sentința Tribunalului Suprem din uh, noiembrie 2019 uh, consideră că această întreprindere mixtă este uh, legală, însă uh, spune că activitățile sale nu pot încălca concurența loială și, de asemenea, precizează că uh, utilizatorii serviciului uh, beneficiază de o prevedere din 1953 care fusese stabilită în perioada franchistă și care, uh, pe care o recunoaște ca o concesiune de servicii de uh, alimentare cu apă până în 2047 solicităm uh, atenția Parlamentului European cu privire la anumite aspecte în ceea ce privește înființarea acestei întreprinderi mixte care încalcă legislația Uniunii Europene, precum și tratatul privind funcțiunea Uniunii Europene și legislația din domeniul achizițiilor publice, alocarea directă a uh, participării private în licitațiile publice și uh, utilizarea invitației prin excepție a participanților la licitație. De asemenea, indicii cu privire la participarea societății generale uh, de apă, Aquar, la uh, acțiunile acestei întreprinderi mixte. Imposibilitatea altor comunități uh, de a participa la această întreprindere și o situație de monopol în zonă, o situație economică și repartizarea capitalului în întreprinderea mixtă, care uh, reprezintă 80 la, 85% capital privat și 15% capital public. Eh, los conflictos de interés y... Conflictele de interes și uh, cărdășia autorităților publice cu compania Agbar sunt clare aici. Uh, trebuie să ne dăm seama că acest, acțiunile făcute nu sunt deloc potrivite. Akbar avea o convenție cu organul de putere din 2011 până în 2016, pentru, organul pentru pregătirea judecătorilor și de trei ori s-a schimbat sala la Tribunalul Suprem până a ajuns în aceeași sala care a anulat sentința definitivă. din cauza că astfel erau periclitate interesele entităților financiare. Cu câteva zile înainte de sentință, un ziar mare și influent a organizat un eveniment cu Angel Simon, președintele Akbar, la care au participat miniștrii ai statului spaniol și au spus că e nevoie de un cadru juridic stabil pentru companii. Ne că se referea la faptul că statul spaniol ar put, ar trebui să acționeze în mod monopolistic fără concurență liberă. Noi credem că s-a încălcat uh, concurența aici și legislația antimonopol prin adjudicarea directă a acestui partener privat. E o operațiune care concentrează întreg ciclul de gestionare a apei. Deci, practic, acum un singur operator trebuie să se ocupe de tot, deci la captarea apei din râu până la capăt. Este încălcat de asemenea și interesul general, deoarece nu se justifică durata contractului și uh, sectorul uh, public a primit doar 15% din, uh, din acest uh, contract. Toate aceste încălcări nu au fost abordate nici justificate în sentința Tribunalului Suprem. Prin urmare, solicităm Comisiei PETI să lase deschisă această petiție, să se facă o anchetă și din partea Comisiei IMCO, să se analizeze dacă s-a respectat legislația în vigoare pentru a proteja interesele celor 3.200.000 milioane de mii de cetățeni care locuiesc în zona metropolitană Barcelona și să facă tot posibilul pentru a anula uh, această operațiune. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Acum, în numele Comisiei Europene, îi dăm cuvântul doamnei Dita Holințova. Bună dimineața! I would like to say that um, this issue... Mulțumesc! Cred că această problemă menționată de petiționar a fost până recent uh, obiectul unor proceduri juridice la uh, nivel național. Comisia a luat notă de uh, hotărârile uh, Instanței uh, Supreme din Spania din noiembrie 2018, care au uh, considerat că în baza unor drepturi exclusive Procedura uh, negociată fostă de autoritățile publice a fost justificată. Prin urmare, atribuirea directă a fost considerată legală de către Curtea Supremă Spaniolă. Comisia ar dori să spună că, în ceea ce privește sectorul apelor, în acest moment, acordarea contractelor de concesiune este exclusă din domeniul de aplicare a directivei uh, cu privire la concesiuni. Nici în trecut acest uh, subiect nu a făcut parte din uh, uh, domeniul de acoperire a legislației europene secundare. Totul s-a uh, făcut, însă, în momentul în care s-a negociat uh, uh legislația secundară atunci când statele membre și-au bazat uh, legislația pe inițiativele uh, anterioare legate de sectorul uh, apelor și pe apă ca atare. consideratul 40 din directiva cu privire la concesiuni spune că concesiunile din domeniul apelor fac obiectul unor aranjamente specifice și complexe care necesită o anumită analiză, pentru că apa, până la urmă, este un bun fundamental uh, de importanță covârșitoare pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Uh, caracteristicile aranjamentelor uh, din domeniul apelor sunt excluse în mod explicit din domeniul de aplicare al acestei directive. Apoi, în ceea ce privește regulile de achiziție publică care apar în legislația secundară, spun că uneori se poate folosi procedura negociată fără publicare în prealabil, în cazuri uh, justificate. Există anumite cazuri, de exemplu, uh, legate de anumite motive care au legătură cu protejarea unor drepturi exclusive, acolo unde acordarea uh, contractului poate fi îndreptată spre un anume operator economic. Prin urmare, noile evoluții în legislația de la nivel național, uh, au luat în calcul uh, pe fond uh, chestiunile relevate de instanțe. Și de aceea Comisia n-a niciun motiv să pună sub semnul întrebării această chestiune. Prin urmare, Comisia nu are intenția să urmărească pe mai departe acest subiect adus în atenția noastră de către petiționar. Vă mulțumesc! Mulțumim! Domnul Urtasu. Ok, I'd like... I, uh. Mulțumesc. Eu vreau să-i mulțumesc comisiei. That case... Mm. Pentru contribuție. Și vreau să menționez două lucruri. În primul rând, procedura internă judiciară încă nu s-a încheiat, deoarece există o petiție de anulare a ultimei sentințe a Tribunalului Suprem prezentată la Tribunalul Suprem, deci așteptăm decizia definitivă în legătură cu această petiție de anulare, cu această cerere de anulare. Ceea ce vreau să spun, deci, în primul rând, e că procedurile interne încă nu s-au încheiat cu totul. De asemenea, aș vrea să menționez faptul că trebuie să ținem cont de faptul că prima decizie importantă în acel caz, din partea Tribunalului Catalan Suprem, în mod explicit menționează că există motive pentru a crede că la acea um, negociere directă și la acea adjudicare directă uh, s-a încălcat, s-au încălcat articolele din uh, Tratatul de Funcționare Uniunii Europene cu privire la legea concurenței. Deci, dat fiind că Tribunalul Suprem Catalan a menționat posibilitatea încălcării Uh, legislației europene și dați fiind că totul încă nu s-a încheiat la Tribunalul Suprem, deci eu nu cred că trebuie închis dosarul deocamdată. Aș vrea de asemenea să vă spun că eu cred cu tărie că înțeleg ceea ce a spus Comisia Europeană. Existat anumite motive în legislația noastră, atât în uh, directiva cadru cu privire la apă, dar și în uh, legea, legislația cu privire la concurență care permit o adjudicare directă fără o procedură de negociere. Însă, aceste situații trebuie să fie specifice, trebuie să fie motivate și să respecte o serie întreagă de criterii. Deci aș vrea din partea comisiei să uh, evalueze dacă acele criterii s-au respectat sau nu. Deci aici avem o companie publică care se ocupă de gestionarea apei într-o regiune metropolitană importantă din Spania, din zona Barcelona, <laughs> care are un contract din 1953 și care nu mi-a permis companiei să fac ce a făcut în ultimii 30 de ani. Deci, dat fiind că procedura judiciară internă încă nu s-a încheiat, grupul meu crede că există uh, motive pentru a crede că trebuie analiza cazul în continuare, deci eu de aceea cer să rămână deschisă această petiție. Mulțumim, domnul Saliba. Din il-petizzjoni, u għet irrit ħares li għam minn zewċ lati. Trebuie să vedem această petiție din două unghiuri. În primul rând, cel al concurenței. Deși, așa cum ne-a confirmat uh, reprezentant a comisiei foarte clar, care a citat și achiul comunitar referitor la acest caz. Deci, din partea Comisiei Europene nu există competențe, însă existau de asemenea și foarte multe derogări privitoare la astfel de situații. Însă, aș spune că, deși în ultimii ani Comisia Europeană nu a avut o competență directă și a tot continuat totuși uh, propria sa investigație și a ajuns totuși uh, la concluzia că nu există uh, un motiv clar pentru această petiție. Avem și decizia de la mm, Tribunalul Suprem din Spania, care vorbește de o eventuală încălcare a regulilor concurenței, care însă nu au avut loc. Deci aceea eu nu înțeleg totuși uh, de ce această petiție trebuie să rămână deschisă? Eu propun să o închidem. Mulțumesc. Doamna Riva are cuvântul acum. Gracias, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să le mulțumesc uh, petenților pentru prezența lor astăzi aici. E important că au putut să vină în fața comisiei noastre, mai ales după ce am aflat care este decizia Tribunalului Suprem care obligă menținerea concesiunii către Akbar pentru gestionarea apelor din zona metropolitană Barcelona. Dată fiind situația, e clar că zona metropolitană Bar Barcelona trebuie să ia o inițiativă pentru a garanta furnizarea de acest servicii. E nevoie de mecanisme de control, măsuri de reglementare pentru a supraveghea respectarea obligațiilor furnizorului de servicii. E important să existe reglementări în acest sens pentru a garanta acest serviciu și pentru a avea un control mai mare al acestui control context uh, monopolistic privat. Eu cred că trebuie să menținem deschis această petiție a Gosvives um, și cred de asemenea că ar trebui să ne adresăm Comisiei IMCO pentru un aviz cu privire la această sentință uh, și în legătură cu faptul că sentințele diferitelor tribunale supreme sunt contradictorii. Vă mulțumesc, doamna Ribo, are cuvântul acum. Mulțumesc! Doamna Rego, am avut ocazia să mă uit pe petiție și să discut și cu petenții și acum, indiferent de contradicțiile din justiția spaniolă, deci pe de o parte avem Tribunalul Suprem Catalan uh, și pe cealaltă uh, avem, mă scuzați, Curtea Supremă Catalană și Tribunalul Suprem, care au decizii diferite. Eu zic că petiția trebuie să rămână deschisă pe... și e bine să avem și un aviz de la IMCO și de asemenea, trebuie să vedem de ce există această contradicție. Apa este un drept al omului și trebuie garantat accesul la apă și posibilitatea de a gestiona apa de către sectorul public. Asta e o garanție pe care ar trebui să o asigurăm noi din partea uh, instituțiilor europene. De aceea eu sugerez și v-aș ruga să păstrați deschisă această petiție. Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Arias. Mulțumesc. În primul rând le mulțumesc petenților care au venit să prezinte această petiție. Însă, primul lucru pe care l-am auzit a fost că, încă o dată, justiția spaniolă a fost pusă la sub semnul întrebării și eu nu permit așa ceva. Prin urmare, nu sunt deloc de acord cu prezentarea um, pe fond făcută aici, în legătură cu această chestiune. Sentința del Tribunal Suprem, care este la instanția superior. Sentința Tribunalului Suprem Spaniol, instanța supremă din Spania. De acum nu se poate ajunge mai sus decât atât. Deci nu ai cum să revizuiești o astfel de sentință definitivă a unei instanțe superioare dintr-un stat membru domnul Urtasun a fost mai abil așa, în loc să pună la îndeală sentința, a spus că mă, parcă ar fi o glumă, e, că încă se mai revizuiește la Tribunalul Suprem această sentință a sa. Nu avem nicio informație în legătură cu asta, deoarece nu există așa ceva. Spunea că cine știe, s-ar putea să se anuleze această sentință. În fine, nu mă mai refer la asta. Acum. petițiile, sentințele unui tribunal suprem nu sunt revizuite într-un parlament european. Îmi pare rău. Sunt sentințele Tribunalului Suprem Spaniol. Cum să le reevaluez aici în Parlamentul European? Dacă vor, să meargă la nivel european, la, tribunalul de, la Curtea de Justiție Europeană, dar Tribunalul Suprem spaniol a dat o sentință care nu are cum să fie revizuită de Parlamentul European. Deci nu are sens să faci asta. În al doilea rând, Parlamentul European nu are competența de a revizui uh, sentințele Tribunalului Suprem. Ce facem aici? Intrăm aici în niște mm, acțiuni complet populiste dacă o luăm pe calea asta? Așa cum spunea domnul Saliba, nu are niciun rost să mai ținem deschisă această petiție aici în uh, Parlamentul European. Haideți să nu ne mai irosim timpul așa, când știm că tribunalele s-au pronunțat deja în legătură cu această chestiune. Deci, prin urmare, dacă cineva meargă, vrea să meargă mai departe, să nu treacă prin Parlamentul European doar pentru a distrage atenția, să meargă la uh, un tribunal care este deasupra Tribunalului Suprem uh, Spaniol. Domnul Urtason. Da, există în continuare această petiție de anulare făcută la Suprem. E un recurs normal care e prevăzut și care e prezentat de niște cetățeni. Deci Tribunalul Suprem trebuie să ia o hotărâre în legătură cu această petiție de nulitate. Care e riscul aici? Să închidem noi petiția acum și cine știe dacă Tribunalul Suprem își anulează propria sentință după aia? Nu știu, din argumentele prezentate de um, Curtea de Justiție Catalană. Mi se pare o, o eroare să închidem acum petiția. Să așteptăm să vedem ce se va întâmpla la Tribunalul Suprem, în spaniol întâi. Deci măcar să vedem ce se va întâmpla cu această petiție de nulitate, dacă se va soluționa. Asta e argumentul meu și eu cred că e destul de rezonabil ceea ce vă cer. Signor Arias. Domnul Arias, insist. Petiția trebuie închisă, comisia s-a pronunțat clar, există o sentință care este definitivă. Definitivă, respect. Deci nu se poate face recurs. Prin urmare, nu cred că trebuie să ne mai pierdem timpul. Deoarece cu privire la această chestiune avem deja o sentință judecătorească. Mulțumesc. A competenții ca să încheie două minute fiecare. Le mulțumesc tuturor eurodeputaților care au acordat atenție acestui subiect. Am avea câteva observații. În primul rând, să nu uităm că tot acest proces se bazează pe un contract din 1953, de pe vremea lui Franco, de captarea apelor. Nu era suficient deci, pentru a furniza apă în Barcelona. După aceea știm de asemenea că o altă companie de gestiune a apelor a cerut să se anuleze această sentință și vreau să-i spun domnului Arias că noi nu punem la îndoială justiția spaniolă, ci doar vă spunem care sunt faptele. Dumneavoastră știți cazul unei sentințe definitive cu privire la ipoteci care <laughs> s-a revizuit și s-a anulat. A fost recent asta, cu un an și câteva luni. Să vă mai dau o informație. Timp de 8 ani, această companie a tot redus din uh, furnizarea cu apă la 75.000 de familii deci, practic, <laughs> acești oameni au fost privați de dreptul la apă, un drept al omului. Vă mulțumesc! Haideți să vedem acum. Am auzit uh, Comisia Europeană, am ascultat pe petenți, pe membrii grupurilor parlamentare. Deci noi primim în continuare informații, deci există patru sentințe definitive ale Tribunalului Suprem Spaniol, nu una, ci patru sentințe definitive Aceleași informații le deține și Comisia Europeană. Deci întrebarea mea pentru domnul Urtason. Deci dumneavoastră știți de această, acest recurs făcut, de această cerere de petiție. Uh, o sea, nosotros tenemos conocimiento. Noi știm că o altă companie, deci care, uh, care eh, reclamant, deci o altă parte reclamantă a cerut să se anuleze această sentință. O altă companie care furnizează apă. Deci ei au recunoscut, ei au uh, înaintat acest recurs. Și noi acum nu îi cerem Parlamentul European să pună sub semnul întrebării ce au decis tribunale din Spania. Noi cerem doar ca o comisie din Parlamentul European să studieze chestiunile ce țin de uh, concurența liberă. Altă companie, spuneam, a înaintat această cerere. Claro, el posicionamiento que siempre ha tenido la Comisión de Peticiones en cuanto a sentencias firmes de Estados Unidos. Deci când există sentințe definitive din partea statelor membre, Comisia de Petiții întotdeauna închide petițiile respective. Deci când instanța maximă dintr-un stat membru se pronunță, petițiile din Parlament, din Comisia Petii se închid. Așa e procedura asta, nu avem cum să o, să o schimbăm. De altfel, și cele două grupuri majoritare, Partidul Socialist și Partidul Popular, a, a, sunt de acord cu această procedură. Acum, altceva e uh, hotărârea Tribunalului Spaniol în legătură cu Aguas de Barcelona. Dumneavoastră vă referiți acum la o altă petiție legată de concurență liberă. Dacă vreți să vorbiți despre asta, despre concurență, uh, nu doar în Spania, ci în statele membre, trebuie să formulați altfel. Deci această petiție are legătură cu Agas de Barcelona. Cu această societate era un proces în curs care s-a încheiat acum cu patru sentințe ale Tribunalului Suprem. Deci propunerea președinte, din informațiile pe care le deținem și informațiile Comisiei Europene și la cererea celor două grupuri majoritare prezente, deci acestea sunt prezente, întotdeauna trebuie să ponderăm uh, rezultatul, deci eu v-aș propune să închidem petiția. Acum, dacă dumneavoastră vreți să faceți o petiție generală, să zicem așa, în legătură cu adjudecările de astfel de concesiuni și libera concurență în ceea ce privește contractele cu privire la apă în sectorul public, nu doar în Spania, în toate statele membre, ar fi o altă petiție, vă spun. Și există și alte petiții în legătură cu ceea ce uh, spuneți dumneavoastră, uh, concurența liberă. Însă de data asta, dat fiindcă e vorba de Aguas de Barcelona, o anumită societate, e altceva. E drept că atunci când ați prezentat dumneavoastră petiția, sentința încă nu fusese emisă, deci asta s-a întâmplat ulterior, Însă Comisia de Petiții acum e la curent cu faptul că există patru sentințe definitive din partea Tribunalului Suprem în legătură cu acest subiect. Deci propunerea noastră ar fi să închidem. Însă îi dau cuvântul domnului Urtasun totuși. Eu v-aș sugera un lucru. Eu mă refer la această uh, acest recurs de nulitate. Nu credeți că ar fi mai prudent să verificați că această cerere de nulitate um, deci acum în curs. Deci trebuie luată și o decizie la coordonator. Eu ce v-aș sugera asta? Vă spun, nu mi-aș dori, adică mă scuzați, ar putea, deci ca această petiție de nulitate de la Tribunalul Suprem din Spania să ajungă la capăt și să ajungă la anularea deciziei. Deci eu zic să așteptăm puțin. Dacă Tribunalul Suprem va respinge acel recurs de anulare, atunci bineînțeles că petiția trebuie închisă. Domnule Saliba, mă ascultați. Dacă sunteți de acord, din ce îmi spune domnul o propunerea pe care o fac eu, deoarece văd că sunt prezenți mai mulți coordonatori. Deci eu zic, haideți să stabilim un termen de o lună pentru petenți, pentru a prezenta acest, această cer de nulitate. Parlo a coordinadores, sí, o sea, mi propuesta de hoy es dejarla cerrada, pero dando un... Deci propunerea mea este să Acordăm un termen de o lună pentru prezentarea acestui recurs. No tenemos conocimiento, lo que sí tenemos conocimiento es de las sentencias, las tenemos eh, en, dentro del expediente. Um, y, y de aquí un mes, si lo recibimos, ¿qué coordinadores coordonatorii după aceea vor trebui să hotărască dacă lasă petiția aceasta deschisă sau închid. Da, putem fi de acord. Um, Arias.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 Deci noi nu putem să trimitem o scrisoare unei părți terțe care nu e aici și, care, și să-i solicităm ceva. Nu, astfel am uh, încălcat protecția bazelor de date. Deci eu vă dau acest termen de o lună, în funcție de ce a spus domnul Urtasun și dacă sunt de acord coordonatorii. Însă înțelegeți că întotdeauna aici, în Comisia de Petiții, nu de când sunt eu președinte, ci și datele anterioare, când există o sentință definitivă a unui tribunal suprem dintr-un stat membru, petiția respectivă se închide. Mulțumesc. Vreau doar să vă spun că noi știm asta din mijloace de comunicare, însă niciodată, niciodată nu am avut legătura, nu am luat legătura cu această companie. Vom încerca să obținem aceste informații ustedes tienen que entender que siempre hay la posibilidad de reabrirla. Yo ahora la dejo cerrada dando un plazo de un mes. Ustedes... Petiția vă las un termen de o lună, totuși. Da, la acest proces trebuie să existe niște garanții. Singura dovadă pe care o am eu, eu sunt cele patru sentințe definitive din uh, dosar. Toată lumea poate să vadă asta, să ne solicite dosarul. Domnule Arias, mai vreți să spuneți ceva? Quedará, eh, eh, la decisión se tomará automáticamente. Decizia va fi luată automat. Da, petiția e închisă. Dacă în termen de o lună primim aceste informații, coordonatorii au posibilitatea să o redeschidă, deoarece se prevede și posibilitatea redeschiderii unei petiții. Deci o închidem timp de, un, de o lună și după aceea Um, poate fi redeschisă la decizia coordonatorilor, bineînțeles. Vă mulțumesc. Continuăm cu ordinea de zi. Trecem la punctul 21. We are going to do a change. Vamos a pasar al punto 21 Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi. Sí, am, vamos a pasar al punto 22. Nu, îmi cer scuze, spune președinta, trecem la punctul 22 mai întâi, pentru că cred că vizitatorii noștri sunt italieni. No, ancora non ci sono arrivati e pas- Nu au sosit încă petenții de la punctul 21, de aceea trecem la punctul 22. Da, acum ne ocupăm de 22, da? De micro. Sorry, we are here for 21 also. Noi suntem cei de la 21. A, știu, știu. Însă sunt foarte mulți eurodeputați care vor să participe, dar la IMCO, la o altă comisie, au un vot acum de aceea ne roagă să facem această modificare pe ordinea de zi. Ok. ok, bienvenuti. Adesso stiamo nel... Vă urez bun venit. Suntem acum la punctul 22, petiția 811 din 2017, prezentată de către Giovanni Corteze, de naționalitate italiană, în numele Asociației Rinovamento Democratico. E vorba de proiectul de a construi două depozite uh, pentru râul Seveso, două de bazine de deversare. Cine este petentul? Ah, eu credeam că dumneavoastră sunteți. PowerPoint. Ah, ok, ok, ok, ok. Lui ia un PowerPoint and we have to manage. Avem un prezentare în PowerPoint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 Tutto posto? Sì? Sunteți uh, gata? Da, bine, bun venit. Dumneavoastră, domnule Cortez, aveți 5 minute pentru a vă face prezentarea petiției. Vă rog. Il, il micro, il micro. Buongiorno. Bună dimineața. Mă numesc Giovanni Corteze, și prezint petiția pe care o discutăm în legătură cu bazinele de deversare. Aspectele pe care trebuie să le considerăm sunt număr de trei. În primul rând, de natură tehnică, proiectuală și în al doilea rând, de efect sanitar, influența asupra patologiilor induse și al treilea rând, de natură biologică și care este efectul asupra sănătății cetățenilor. În ceea ce privește primul punct, din proiectul executiv uh, apar elementele critice următoare. Intervenția prevăzută pe un site din Parcul Groane, care face parte din coridorul ecologic din regiunea Lombardia. Se va distruge 17 hectare din parc. În al doilea rând, bazine de versare care, au, uh, care ajung la pânza freatică, care se află practic uh, Uh, imediat sub uh, limita inferioară acestor bazine de deversare. De asemenea, nu există o barieră geologică prevăzută de productori. Bazile, bazinele de deversare, deci uh, sunt aproape de un supermarket, de zone unde sunt uh, cetățeni, deci sănătatea acestora este periclitată, în al treilea rând. Uh, din punct de vedere sanitar, doctorul Borghe, la audierea din aprilie 2018, a arătat uh, cum apele râului Seveso sunt, uh, au fost contaminate. E, asta a dus la o creștere a patologiilor de care suferă cetățenii. Altrazina, este prezentă, care are o influență în ceea ce privește cancerul tiroidian autoimun. Nichelul e un element alergizant cancerogen. Tetlaclorotinenă, tumori la vezică, diclorometan, care e cancerigen, hidrocarburi policiclice aromate, care sunt și ele cancerigene, tetracloretan, neurotoxic și apele râului Seveso, din cauza amestecării aduc în suspensie și substanțele care au fost depozitate înainte. Și astfel ajung practic în aceste bazine și se decantează. În al treilea rând, din punct de vedere biologic există riscuri. biologa moleculară Marina Corteze a prezentat riscurile. Ea a analizat trei substanțe în primul rând, diclorometan sau clorur de metilen, care e cancerogen. E un element care uh, e lichid, incolor, cu gust uh, dulceag, foarte volatil, deci ușor se răspândește în aer. Se folosește în industria vopselelor și uh, e mai greu decât aerul. De aceea foarte ușor poate fi inhalat și animalele, bineînțeles, sunt în pericol. La, pe, la mm, temperaturi ridicate apar oxizi de, car- de carbon, cloruri, hidro... Și în uh, ianuarie Uniunea Europeană a vorbit despre modificarea directivei 76-79 cu privire la comercializarea acestor uh, substanțe contactul în uh, canalizare. Altrazina e un herbicid, un herbicid care face parte din familia clorotriazinelor și compușii sunt absorbiți de rădăcini, deci intră în lanțul alimentar. Are o persistență în aer foarte ridicată, deci se menține mult timp e și un uh, disturbator endocrin foarte puternic, cu efecte nocive în ceea ce privește procrearea, de exemplu. Cauzează leucemie, mielom, linfoame. Glifosatul, un erbicid care uh, e foarte folosit și e o substanță care e clasificată conform directivei 67 ca fiind iritantă și periculoasă risc R41 de leziuni oculare și riscul R5153 toxic și periculos pentru om și mediul acvatic. Distruge ecosistemul cu urmări grave asupra mediului. Uh, există probleme legate de congestiuni, de tuse, grețuri, citocromul B450, de asemenea, are efecte aici. Deci, prin urmare, se ajunge la o destructurare a celulelor. Există și o amendă care a fost impusă uh, unei companii Monsanto, 280 de milioane, știți, din cauza acestei substanțe. Uh, între timp au mai avut uh, loc evenimente. Există un contract de achiziții publice din 2018 care a fost uh, hotărât și acum se va organiza o nouă licitație. Lucrările s-au încheiat în august 2019. Deci proiectul executiv a fost lansat și o copie a proiectului executiv, însă împărțit în două contracte și doar o parte e acoperită de cofinanțări. au crescut asociațiile care se luptă pentru curățirea acestui teritoriu. În septembrie 2019 s-a făcut un marș cu biciclete, au participat sute de persoane și are loc acum, va avea loc o convenție în legătură cu râul Seveso. Noi vrem depoluarea albiei râului Seveso, conform decretului din mai 2006, cu privire la uh, protecția faunei. Deci vrem să se facă asta în primul rând. Însă permiteți-mi să vă pun două întrebări. Protecția sănătății nu e un drept sacrosant al cetățenilor sau nu? Nu au instituțiile datoria de a proteja sănătatea cetățenilor? În cazul nostru ă, există deci aceste încercări și așteptăm să se facă ceva pentru a putea proteja sănătatea cetățenilor noștri din această generație, dar și din generațiile următoare. Vă mulțumesc acum foarte mult și vă urez ă, succes în lucrările dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult. Acum, la ora tabelin de la comisie are cuvântul. Thank you. Good morning. Um... Mulțumesc, bună dimineața. Proiectul la care s-a făcut trimitere de către petiționar cade sub incidența directivei EAA. Într-adevăr, a fost și supus subiectul unei proceduri în baza acestei directive. Această directivă uh, vorbește despre efectele asupra sănătății, despre uh, apa freatică și așa mai departe, toate aceste elemente trebuind să respecte procedurile directivei. Dacă nu există vreo alegere între alternative, atunci uh, proiectele individuale ar trebui aprobate sau nu în baza competențelor naționale. Trebuie să ținem uh, cont de faptul că este un proiect individual în legătură cu care Comisia consideră că autoritățile naționale sunt uh, mai abilitate să evalueze situația și să intervine dacă este necesar. Comisia își axează acțiune de uh, punere în aplicare pe uh, bunele practici și pe uh, eșecul sistematic de a aplica legislația europeană, ori niciunul dintre aceste cazuri nu este cel pe care îl avem uh, prezentat aici. Există și un raport EIA uh, care uh, analizează modul în care statele membre pun în aplicare directiva. Se oferă și căi de atac la nivel național pentru ca să se poată pune în Uh, mișcare anumite proceduri în cazul în care există probleme la nivel național. E adevărat că au fost niște provocări uh, uh, în acest sens, au, adus, au ajuns în instanță cazuri legate de aceste proceduri. Însă cazul adus în fața Tribunalului Superior al Apelor a fost refuzat de către această instanță petiționar aduce în discuție uh, îngrijorări legate de uh, poluarea râului Sevezo. Uh, directiva cu privire la ape este relevată din această perspectivă. Statele trebuie să aibă planuri de măsurare a calității apei, trebuie să aibă măsuri prin care să se asigure că apa de suprafață are o calitate bună. Toate acestea sunt trecute în directivă în 2015. Statele membre însă uh, Uh, pot să extindă termenele până la care pot să își atingă aceste obiective. E clar că trebuie să existe un plan de gestionare a bazinului râurilor pentru tot uh, districtul care să includă râul Sevezo. Italitățile uh, uh, uh, italiene uh, doresc să uh, asigure uh, un statut ecologic și chimic bun pentru bazinul râului Seveso până în 2027. Nu există vreo dovadă de încălcare a directivei cadru cu privire la ape din această perspectivă, iar în cel din urmă petiționarul se referă la conformitatea cu uh, tratarea, directiva legată de tratarea apelor urbane uzate. Vorbim despre regiunea Lombardia uh, în acest uh, sens și aici există niște încălcări ale uh, legislației europene. Comisia va urmări această situație și va putea chiar lansa o procedură de încălcare împotriva Italiei dacă nu se remediază situația. Dar în baza celor anunțate, Comisia nu intenționează să dea curs și pe viitor aceste petiții. Mulțumim, domnule Saliba. În legătură cu acest uh, caz, nu sunt de acord cu atitudinea Comisiei. Apele, râurile, sunt o parte importantă din ecosistemele noastre. Ele lasă un impact uh, semnificativ asupra comunităților noastre. Râul Seveso este parte integrală a uh, regiunii Lombardia, și mai ales uh, în Senago. Cred că n-am proceda așa cum trebuie dacă n-am luat măsuri, deși există și o evaluare de impact. Și din câte am văzut, chiar nu uh, sunt uh, convins că lucrurile au, făcute, au fost făcute așa cum trebuie. Nu cred că ar trebui să închidem ochii pur și simplu și să nu ajutăm aceste comunități. Există foarte multă presiune pusă din partea uh, cetățenilor uh, uh, acestei regiuni. Ei protestează împotriva acestor proiecte, avem informații și putem vedea că există multe pericole și că vor exista tot mai multe uh, lucruri care să uh, nu meargă așa cum trebuie în ceea ce privește uh, râul Seveso. Prin urmare, eu aș vrea să păstrăm pe, um, deschisă această petiție, iar Comisia să ia măsuri uh, adecvate pentru a uh, proteja uh, acest uh, râu foarte important, uh, relevant pentru aceste uh, municipalități apa este un drept uh, uman, este o resursă importantă și noi ar trebui să facem tot posibil pentru a proteja uh, regiunea Lombardia. Prin urmare, cred că ar trebui să păstrăm deschis această petiție și să o transmitem Comisiei Envi. Mulțumim, doamna Zebi. Eh, e, mult. Doamna Evi, mulțumesc foarte mult. Sunt de acord cu solicitarea de a lăsa deschisă această petiție, deoarece vom avea o doua audiere a semnatarilor. Avem această a doua audiere care ne arată această problemă de, în teritoriul de la nord de Milano. E o problemă de mult timp. E un proiect care a fost propulsat uh, cu atenție foarte redusă din partea autorităților locale față de soluții alternative și semnatarii petiției și alți alte asociații au prezentat astfel de alternative. Cu siguranță ne confruntăm cu o problemă. E problema legată de inundațiile râului Seveso și Milano, însă problema oferită nu e de actualitate, nu ia în calcul teritoriul și problema e că acest teritoriu care deja e foarte antropizat și construit, va fi construit și mai mult, deși mai mult ciment. Practic asta se face și nu sunt niște soluții adecvate zone naturale de mm, uh, controlare a apelor de ploaie în uh, exces. Așa cum spunea și domnul petiționar, curățarea apelor. Noi, ca prim obiectiv, ar trebui să facem asta, să garantăm că apele sunt curate. Și de aceea sunt de acord cu colegul. Îmi pare rău să aud din partea Comisiei Europene că totul e în regulă. Dacă statele membre acum invoacă acele clauze pentru a avea derogări, pentru a amâna atingerea obiectivelor legate de uh, buna situație a apelor, obiective care trebuiau uh, atinse în 2015 și acum vor să le atingă în 2027. 2027 e deprimant chiar. Să fim nevoiți să acceptăm o astfel de abordare. Și ca să revin la proiectul uh, respectiv, vă reamintesc că aceste bazine de deversare enorme, de altfel instituțiile locale nici măcar nu știu uh, ce e finanțat, ce nu, uh, există multă confuzie în legătură cu acest proiect unul din bazinele de versare va fi construit și excavat într-o zonă care e protejată, un parc verde, o zonă de 70 hectare. E un teritoriu care deja e foarte antropizat, unde s-a construit foarte mult și unde sunt mari probleme de poluare atmosferică. Vă reamintesc că în Lombardia, în bazinul uh, râului Pado, e zona cu calitatea aerului cea mai proastă din toată Europa. <laughs> Există și uh, o procedură de infringement de altfel din cauza acestei probleme a calității aerului și cred că și o amendă a fost uh, dată din cauza asta. Deci mi se pare complet lipsit de logică. Riscul de poluare a pânzelor freatice e mare. Se contamineze apele freatice cu a, pânza freatică cu apele din râul Seveso e foarte mare și trebuie să evităm acest risc. Deoarece punem în pericol sănătatea publică până la urmă. Cu toate acele substanțe periculoase și toxice de care ne-a vorbit petiționarul. Che, dal mio punto di vista... Din punctul meu de vedere, acest proiect, din păcate, nu a prevăzut un dialog și o participare deschisă a cetățenilor. Autoritățile și instituțiile statului uh, au fost obtuze, au fost uh, complet indisponibile, deci de aceea eu cred că această petiție trebuie lăsată deschisă. Data trecută deja am trimis scrisori uh, regiunii Lombardiei, la numitor regiuni din uh, Milano. Regiunea Lombardia ne-a răspuns cu o scrisoare, din punctul meu de vedere, incredibilă. Au răspuns și ne-au spus că uh, semnatarii au uh, sindromul nimii, nu știu, nu mi se pare logic. Nu asta cer petenții. Ei nu vor uh, să se, să se opună acestui proiect doar că le este afectată grădina lor, să zic așa. Nu, e vorba de un teritoriu care deja este foarte compromis și care va fi afectat și mai mult. Comuna Milano nici măcar nu ne-a răspuns, de aceea eu cred că trebuie să lăsăm petiția deschisă și mai mult trebuie să mai transmitem din nou scrisori din partea comisiei noastre, toate scrisorile pe care le putem trimite. Deci să trimitem din nou scrisori, atât regiunii Lombardia cât și comunei Milano. Iar noua Comisie Europeană sub conducerea doamnei von der Leyen. Eu îmi doresc ca promisiunile pe care dumneavoastră le-a făcut în ceea ce privește mediul înconjurător și proiecția și protecția mediului înconjurător să poată fi puse în practică prin protejarea teritoriilor, deoarece foarte mulți cetățeni cer acest lucru. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! A la parole per 2 minute el petiționario. Acum petentul are cuvântul domnului. Noi riteniamo una cosa molto importante, al di là di questi... Acum, dincolo de găurile astea enorme care vor fi făcute, noi credem că trata, terenul și teritoriul și cetățenii trebuie să fie tratați cu atenția mm, necesară. Există multe soluții posibile, însă ei s-au concentrat doar pe bazine de versare și basta. Asta e tot, s-au gândit hai, facem niște găuri enorme acolo, punem acolo milioane, scotem de acolo milioane de metri cub și gata, intră apa acolo și nicio problemă. Dar sănătatea cetățenilor e în pericol. Da, nu ne-ar deranja că să fac doar niște găuri acolo, dacă nu s-ar întâmpla nimic altceva dar e vorba de sănătatea copiilor noștri, a nepoților noștri și cu asta nu putem noi să ne jucăm. De aceea vă cerem ajutorul dumneavoastră, noi am făcut totul, am scris tot ce am putut. Dar nu au vrut să accepte, nici măcar să analizeze problema din perspectiva sănătății cetățenilor. AIPO, care e brațul armat a regiunii Lombardia, declarat liniștită că pe ei nu interesează chestiunea sănătății cetățenilor. Că s-au gândit numai la un proiect hidraulic, așa au văzut ei lucrurilor. Deci nu mi se pare suficient asta, nu? Da, e ca și cum, iată cetățenilor, asta vă facem și vă descurcați voi după aceea, vedeți voi cum soluționați lucrurile. E o problemă foarte gravă. Vă cerem ajutorul pentru sănătatea cetățenilor și vă cer asta din nou și din nou. Eu la vârsta mea poate că m-aș putea gândi că oricum mi-a trecut viața, însă mă gândesc la nepoții mei și la copiii mei și de aceea vă cer acest lucru. Después de haber... Vă mulțumesc foarte mult. După ce l-am ascultat pe petent, pe comisie, membrii comisiei, Propunerea președinției este să lăsăm deschisă această petiție, să trimitem informațiile și către Comisia Envi și să trimitem din nou o scrisoare către autoritățile regionale din Lombardia și Milano să îi informăm în legătură cu probele suplimentare prezentate de petent și să cerem uh, lămuriri în legătură cu de, măsurile de follow-up adaptate la mm, nivel regional pentru a ține cont de aceste elemente. Deci vă mulțumesc! Trecem acum la punctul 21 pe care l-am sărit înainte. O petiție 865 pe 2018 adresată de către doamna Capca Panayotova de cetățenie bulgară în numele Centrului pentru o viață independentă cu privire la folosirea fondurilor structurale și de investiții europene în Bulgaria. Petenții sunt aici Uh, bun venit, aveți 5 minute pentru intervenții, după aceea, după ce vor interveni toți ceilalți, veți avea 2 minute pentru a încheia. O singură persoană va lua cuvântul? Două persoane vor lua cuvântul. Două minute jumătate și două minute jumătate. Deci vă părțiți cele 5 minute, vă dau cuvântul. Uh, hi, my name is... Bună ziua, Numele meu este Anete Genova Mirceva și o înlocuiesc aici pe Capca Panayotova, care nu a reușit să călătorească astăzi. Am uh, câteva observații cu privire la ce se întâmplă în uh, zona îngrijirii persoanelor cu dizabilități în Bulgaria din 2005 uh, încoace. Ce se întâmplă în acest moment? Guvernul bulgar utilizează fondurile europene structurale și de investiții pentru uh, construirea de uh, instituții uh, comunitare pentru copii și adulți cu dizabilități sau persoane vârstnice. Acest uh, proces se cheamă dezinstituționalizare. În context bulgar, acest lucru înseamnă înlocuirea instituțiilor mari vechi cu uh, locuințe uh, comunitare mai mici, numite Family Type Centers for Placement or Care. Ele sunt utilizate și uh, ca locuințe pentru grupuri mici. Ace- astfel de locuințe au fost construite în ultimii 10 ani. Această cultură instituțională uh, se dorește a fi înlocuită, pentru că ceea ce știm despre marile instituții este că persoanele de acolo sunt uh, relocate în noile uh, uh clădiri. Diferența între vechile instituții și cele noi, din păcate, este aproape invizibilă. După 10 ani de investiții, procesul uh, pare a fi fost uh, unul de succes numai pentru cineva care nu a cunoscut niciodată realitatea din spatele pereților. Realitatea este, de fapt, că copiii sunt în continuare izolați, sunt privați de drepturile lor fundamentale și, de asemenea, uh, modelul instituțional îi afectează de fapt, sunt traumatizați cu totul. Întregul proces de dezinstituționalizare se referă în Bulgaria, de fapt, la clădiri și nu la oameni. Iată aici un filmuleț, un video scurt. Um, there is some sound there. However... În mod normal are și sunet. Oricum, aceste imagini sunt uh, grăitoare acest video a fost înregistrat uh, în octombrie anul trecut într-o vizită prin uh, Bulgaria. Am participat uh, în misiunea respectivă și am văzut toate aceste lucruri întâmplându-se în realitate. Trebuie să spun că am cunoscut multe practici de tortură și de neglijare a copiilor și toate aceste locuri care arătau excelent de pe exterior, de fapt erau îngrozitoare în interior. După 10 ani de investiții în aceste apartamente comune pentru copii și tineri, guvernul uh, pregătește, se pregătește acum să cheltuiască și mai mulți bani pentru modele asemănătoare sau chiar mai proaste. În acest moment, planul este de a construi 68 de astfel de apartamente folosite în comun, care vor afecta 1020 de persoane, fără a garanta însă că situația lor se va îmbunătăți. Este clar că oamenii vor fi mutați dintr-o instituție într-alta și acest lucru va fi realizat cu fonduri europene. Voi continua eu. Voi uh, explica câteva aspecte juridice. În mod normal, în uh, documentele juridice, drepturile pentru persoanele cu dizabilități sunt protejate. Vorbim de Convenția, privind, uh, Convenția 1 privind drepturile pentru persoane cu dizabilități, în special articolul 19, iar uh, modul în care sunt interpretate drepturile individuale, ei bine, acestea sunt uh, explicate și definite clar în convenție. Apoi vorbim și despre Convenția ONU pentru uh, copii, drepturile fundamentale, mai ales articolele 24 și 26, strategia pentru persoane cu dizabilități a Uniunii Europene 2010-2020, regulamentul privind fondurile structurare, regulamentul privind uh, dispozițiile comune, toate acestea sunt uh, documente care protejează drepturile persoanelor cu dizabilități. Comentariul 5, Secretarul General explică cu privire, uh, da, oferă explicații cu privire la aceste apartamente, mai mari sau mai mici, despre care se spune că ar fi periculoase pentru copii, pentru că aceștia au nevoie să trăiască cu familia. Instituțiile family-like uh, nu sunt instituții care să poată înlocui familia cu adevărat. Care sunt pașii pentru viitor? Avem sugestii, avem recomandări. În loc de construirea a noi instituții, Ah, și să se încalce în mod direct drepturile fundamentale, este important să se construiască alternative, să se investească în alternative pentru a sprijini oamenii, astfel încât aceștia să trăiască împreună și să se uh, ofere facilități facilități pentru oamenii care părăsesc aceste instituții, să se ofere, să ofere aceste posibilități tuturor uh, instituțiilor abilitate. Avem un video scurt 3 minute, dacă ne permiteți, am vrea să-l prezentăm dacă ne permiteți. E posibil? Dacă ar fi sunet, ar fi excelent să beneficiem și de sunet. What do we do then? We don't do mm. No. No, then, no, then okay, then no. We, yeah. yeah.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 Okay, thank you very much. Now I'm going to give... For more? It's okay? Ah! Intervenție fără microfon în continuare din partea președintei. I'm sorry, sorry. I'm going to give the floor to the... Voi da acum cuvântul comisiei. Cui îl voi da? Eu voi lua cuvântul, doamnă președinte. Mulțumesc! Am urmărit cu toții cu atenție prezentarea și situația copiilor cu dizabilități din Bulgaria. A fost deja o dezbatere la care au, au avut loc multe schimburi de opinii și în vară s-au oferit niște concluzii. Nu voi reveni asupra lor, însă ceea ce aș vrea să spun sunt câteva elemente mai ilustrative, suplimentare. Ceea ce nu înseamnă că nu trebuie făcute foarte multe lucruri și că în anumite cazuri ar trebui să acționăm poate mai urgent. În Bulgaria, Comisia Europeană, în mod evident, dorește să sprijine orice asociație de profil și este foarte important să fie sprijinite organizațiile care se preocupă de uh, activitățile în relație cu comunitatea. Sunt 43 de milioane destinate infrastructurii pentru copii. Au fost alocate peste 115.000 uh, milioane, așadar uh, eforturile nu sunt direcționate către clădiri în principal, ci Uh, din cele 8.000 de instituții, sunt cam 5.000, am cifrele exacte în față, deci copiii au fost uh, retrimiși uh, în familii sau la rude, peste 2.000 copii sunt în familii adoptive și, într-adevăr, dacă cifrele mele sunt corecte, cam 2.000-2.500 de copii sunt în continuare în îngrijire familială instituționalizată. Și dintre aceștia, cam 600 sunt uh, cu dizabilități, 149 de uh, locuințe de grup există și din cei 140 de milioane se uh, finanțează uh, această adopție instituționalizată și, de asemenea, măsuri de prevenire a instituționalizării servicii sociale, formări în domeniu, de asemenea operațiuni de sprijinire a tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat și sunt sprijiniți pentru a își construi un viitor. Deci fondurile sunt puse la dispoziția statelor membre pentru a sprijini acest proces și se încearcă sprijinul tuturor serviciilor implicate și oferirea de alternative. Asta nu înseamnă că pentru cei care sunt în continuare în uh, instituții nu ar trebui să se îmbunătățească situația. În ceea ce privește pe adulți, uh, procesul de asemenea este pus în mișcare. Aveți uh, sume importante destinate și acestora, cam 150 de milioane pentru uh, servicii de autoajutor, uh, asistență personală și tot felul de alte tipuri de servicii dedicate acestora. Deci se fac eforturi semnificative dacă este să ne uităm la întregul palier. Deci 43 de milioane pentru reabilitare și infrastructură și peste 300 de milioane destinate de fapt serviciilor de asistență socială și pentru îmbunătățirea și găsirea celor mai bune alternative. Doresc însă să nuanțez, uh, pentru că am văzut aceste imagini care sunt foarte emoționante și ne-au impresionat pe toți. Și vreau să mai adaug două elemente. A existat uh, o evaluare, s-a făcut de Lumos, cu privire la ce s-a făcut în uh, ultima perioadă de programare și multe dintre aceste apartamente comune, uh, înființarea lor au fost finanțate din aceasta și, într-adevăr, se spune că intervenția care a fost implementată a contribuit la îmbunătățirea calității vieții utilizatorilor acestora, asistenții uh, care oferă uh, îngrijire, acces la procesele administrative, servicii de nutriție și s-a subliniat uh, îmbunătățirea din punctul de vedere al calității pentru serviciile oferite copiilor. Se spune că au fost făcute îmbunătățiri, că um, s-a îmbunătățit uh, evaluarea nevoilor individuale, abordarea multidisciplinară și, de asemenea, calitatea uh, vieții. Bineînțeles că mai rămân multe lucruri de îmbunătățit. Așadar, imaginea pe total nu este atât de rea, și din punct de vedere personal vreau să vă spun că am vizitat și eu două centre familiale. Colegii mei 5 altele, așadar, per total am vizitat 7 centre și eu personal pot să vă spun că am fost foarte impresionată de acele uh, locuințe familiale unde se putea vedea uh, cum trăiesc copiii. Eu am discutat personal cu copiii și cu persoana care s-a ocupat de ei. Erau bine integrați în comunitate Primul stadiu a fost foarte complex pentru că comunitatea trebuie să se deschidă pentru a primi acești copii, însă odată ce se întâmplă acest lucru, copiii încep să aibă activități, contact cu societatea și um, s-a putut observa că erau bine îngrijați și că le mergea bine, că exista o interacțiune. Bineînțeles că se poate spune că nu este un exemplu reprezentativ, dar vreau să spun că am fost să vedem situația la fața locului și am observat că personalul era dedicat, iar copiii păreau bine sprijiniți și bucuroși să trăiască în comun. Mulțumesc! Sí. Antes de dar la palabra, yo solo tengo porque... Înainte de a da cuvântul și celorlalți, uh, nu am văzut un lucru în petiție și am un semn de întrebare pe care aș vrea să mi-l lămuresc. În aceste centre sunt copii care înțeleg că nu sunt uh, îngrijiți de părinții lor, nu sunt în custodia acestora, ci în a statului. Deci sunt copii care sunt în aceste centre de zi, care sunt copii care nu sunt cu familiile lor pentru că acestea nu mai au custodia asupra lor. Nu am văzut acest lucru specificat nicăieri și voiam să știu cine poate să-mi răspundă, comisia sau eventualele petiționarii. Vă rog. Din câte am înțeles, dar bineînțeles că îi aveți pe cei care au înaintat petiția aici și ei poate au mai multe experiențe. Eu am înțeles că este vorba despre uh, copii pentru care autoritățile nu au găsit alternative ca copiii să se întoarcă în familie sau la rudele lor sau uh, din cauza situațiilor, a stărilor de sănătate, nu au uh, putut reveni în familie. Deci, sunt copii în custodia statului care nu beneficiază de custodia familiei și care, pentru a înțelege bine, deci petiționarii solicită ajutoare maxime astfel încât acești copii să crească într-un mediu familial al unor familii adoptive. E corect? Ca să înțeleg bine ce se cere. Ceea ce este de asemenea important este să înțelegem că copiii din sistem sunt într-adevăr uh, în grija statului, dar, dar dacă se continuă investițiile în segregarea copiilor, pentru că este cel mai simplu ca copiii să fie aduși în această situație de segregare, atunci este mai uh, dificil pentru familii să sprijine un copil într-un mediu familial. Deci ar trebui investit în incluziune, măsuri care vizează incluziunea în comunitate. Sprijinul nu este suficient astfel încât aceste bariere să fie îndepărtate. Majoritatea copiilor au familii și ei provin din familii foarte sărace. Deci, nu beneficiază de niciun fel de sprijin aceste familii, practic, nu ar putea să aibă grijă de copii în circumstanțele date. Cum almost doesn't exist in Bulgaria. Aceste familii adoptive, familii uh, care preiau grija copiilor, who really want uh... preiau copilul. Deci, familii substitutive nu sunt suficiente, iar grija oferită acestora uh, nu este corespunzătoare. Bun, acum am înțeles petiția dumneavoastră și situația despre care vorbiți. Domnule Saliga, vă rog. Oricine merită o familie și afecțiunea oferită de aceasta, mai ales când ne lovim de astfel de realități cu care se confruntă cei mai vulnerabili în societatea noastră, dacă nu statul sau noi înșine le oferim atenție și grijă astfel încât să beneficieze de o viață de calitate, atunci nu vor avea pe nimeni altcineva care să o facă. Înțeleg dificultățile cu care se confruntă statele membre, state precum Bulgaria. Și trebuie să aibă loc o tranziție de la sistemul instituțional la îngrijirea în sânul comunității. Aceasta este cea mai bună formă de îngrijire și cel mai bun ajutor care poate fi oferit acestor persoane. Cu toate acestea, cred că trebuie să avem o strategie mai bună destinată persoanelor cu dizabilități, una mai puternică în interiorul Uniunii Europene. Ar trebui să avem obiective mai ambițioase și strategii mai bune, astfel încât, atunci când ne confruntăm cu astfel de situații în care banii și fondurile europene care ar trebui să fie utilizați pentru cele mai bune practici în fiecare stat membru, fonduri destinate persoanelor cu dizabilități, ar trebui să fie utilizate în cea mai bună manieră pentru aceștia. Și aici observăm că a existat acest transfer de la instituții către grijă în comunitate. Dar nu este suficient. Mai ales dacă observăm că există fonduri disponibile, fonduri care ar trebui să fie cheltuite pentru cea mai bună îngrijire posibilă. Și apoi vedem astfel de filmulețe în aceste noi instituții în care s-a investit instituții care ar trebui să ofere ce, cea mai bună îngrijire posibilă. De aceea solicit Comisiei Europene să se asigure că vom avea un plan mai bun, mai clar și că se va realiza o monitorizare mai amplă, astfel încât toate tratatele care au fost semnate să fie respectate, pentru că am văzut o serie de petiții referitoare la persoanele cu dizabilități și sunt uh, anumite petiții care vin mereu din acele state membre, mai ales uh, în ultima vreme. În ultimele luni au venit multe petiții din Bulgaria, de exemplu, referitoare la situația persoanelor cu diferite nevoi. De aceea, avem nevoie de o strategie mai bună din partea Comisiei, astfel încât aceste categorii de persoane vulnerabile să poată beneficia de o calitate bună a vieții, de o viață de cea mai bună calitate, iar în acest caz situația nu este de așa natură. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Merci au... Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Aș dori să mulțumesc petiționarului pentru că a adus aici acest subiect și pentru mărturia pe care tocmai am ascultat-o sau am uh, văzut-o. E întotdeauna uh, greu să gestioneze emoțiile în fața acestei uh, violențe instituționalizate, în, îndreptate împotriva ființelor celor mai fragile dintre noi. Aceste uh, locuri specializate sunt locuri de privațiuni în ceea ce privește libertatea și drepturile. Uh, acești oameni trăiesc îndepărtați de uh, societate în ciuda convențiilor ONU care vizează persoanele cu dizabilități care au fost ratificate de Uniunea Europeană și statele sale membre. În 2019 a existat un raport special uh, care a cerut închiderea uh, progresivă a tuturor acestor instituții care încă mai dăinuiau. Prin urmare, mi se pare inacceptabil ca Uniunea Europeană în ciuda angajamentelor internaționale și în ciuda cartei fundamentale să gireze astfel de instituții. Procesul de uh, trecere la o luare uh, uh, seamă de către instituții, n-ar trebui să uh, treacă uh, nesancționată. De-a lungul anilor, Bulgaria a făcut această dezinstituționalizare, profitând de niște fonduri, plasând uh, copii în alt tip de centre, centre de tip cuibul vieții. Trebuie să ne gândim că a trebuit să se pună capăt segregării persoanelor cu dizabilități, a persoanelor uh, vârstnice din societatea bulgară. Când o persoană nu poate să aleagă uh, unde și cu cine și cum să trăiască și uh, când această persoană este mutată dintr-o instituție mare într-una mică, nu putem vorbi despre dezinstituționalizare nu vorbim decât despre continuarea unei politici de izolare și de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilități. Astăzi vorbim despre Bulgaria, însă să știți că această practică este comună în mai multe state membre, iar fondurile europene sunt folosite din ce în ce mai mult pentru construcția de noi uh, instituții uh, spuse de uh, talie redusă și asta se întâmplă și în România, și în Estonia, și în Portugalia, în Polonia, în Austria și așa mai departe. Deci uh, a sosit vremea să punem capăt acestei uh, practici și să folosim fondurile europene respectând dreptul europene și dreptul internațional. Dacă uh, vorbim și despre Comisia pentru Ocupare, pot să spun că uh, Uh, aceste instituții sunt departe de a fi un mediu social uh, adecvat. În Franța, un procent semnificativ dintre uh, copiii care vin din astfel de instituții ajung să studieze în sistemul educațional de stat și să fie integrați. Determinismul social joacă așadar un, un rol fundamental în ceea ce privește persoanele instituționalizate, iar noi aici trebuie să asigurăm egalitatea de drepturi și egalitatea de șanse. Mulțumim, uh, doamna Langen-Sipen. Mulțumesc că mi-ați dat uh, ocazia să uh, mă exprim. Eu nu sunt membru acestei uh, comisii, eu țin de Comisia pentru Ocupare. Bun, persoanele cu dizabilități. Independența zilnică, practic, este o, o dovadă a faptului că prin diversi factori și prin diverse elemente se poate ajunge ca persoanele cu dizabilități să aibă control asupra propriilor vieți. Uh, furnizorii de servicii dintr-o instituție nu sunt considerați uh, uh, ca fiind furnizor de servicii comunitare și nu îi ajută pe oameni să aibă o viață independentă. Nici o instituție nu e o instituție bună. Nici instituțiile de mari Uh, cu peste, mai, cu peste 100 de rezidențe, nici uh, casele mai mici, uh, cu 5 până la 8 indivizi, nu pot fi numite aranjamente de viață individuală dacă au și alte elemente care le definesc ca instituție. Este important să subliniem că nu există niciun fel de scuză pentru încălcarea drepturilor omului, iar adesea asta uh, fac fondurile europene în anumite instanțe, să încalce drepturile omului. Trecerea de la instituții mari la instituții mici nu asigură un trai independent și uh, nu înseamnă instituționalizare. Este practic vorba despre o reinstituționalizare. Se încalcă legislația europeană și internațională. Dacă transferăm oameni din instituții mari în instituții mici, nu facem altceva decât uh, să nu le asigurăm un trai independent. Nu este vorba despre o perioadă de tranziție. S-a observat că cei care pleacă din instituții mari uh, în cele mici, când e vorba despre copii mai ales, nu mai ajung să le părăsească pe acestea din urmă. Uh, acest proces nu poate fi folosit ca și scuză, cum a spus și dumneavoastră, stimate coleg Unie, uh, pentru ca uh, guvernele să uh, repete la nesfârșit ce au spus în ultimii 20 de ani. Niciun fond național sau uh, european ar trebui să fie folosit pentru segregare și izolare, dar asta se întâmplă în Bulgaria și în alte state membre. Bulgaria este adesea menționată ca fiind o bună practică. Nu, aceasta este o practică proastă și n-ar trebui să se petreacă pe nicăieri. Uh, ar trebui să înțelegem că nu vorbim despre uh, chestiuni tehnice sau procedurale de folosire a fondurilor, ci vorbim despre uh, viețile oamenilor și despre încălcări ale unor drepturi fundamentale. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Cosa. Mulțumesc că mi-ați uh, dat cuvântul. Nu este ușor să uh, tratezi uh, astfel de uh, petiții. Nu poți să rămâi uh, uh, neutru. Am văzut un clip, E unul știu care e organizația care a înaintat această petiție, păstrez legătura cu ei de ani de zile și știu că susțin uh, drepturile oamenilor cu uh, dizabilități. Mulțumesc pentru asta. Uh, Aș dori să vă rog să fiți prudenți și haideți să nu uităm că centrul și estul Europei uh, au rămas serios în urma statelor din vestul Europei în ceea ce privește dezinstituționalizarea și uh, în ceea ce privește crearea unor noi sisteme de uh, îngrijire de tip comunitar. E clar că e nevoie de multă energie, de uh, resurse personale și de foarte mult bani pentru un astfel de demers. Eu Cred că autoritățile bulgare încearcă totuși să facă ceva. Am uh, citit cu atenție materialele pe care le-am uh, primit, uh, am fost atent și la prezentare. E posibil să existe bune intenții, însă acestea nu și-au atins obiectivele. Aș dori așadar să vă solicit să asigurăm o cooperare între autoritățile bulgare și autoritățile uh, care îi reprezintă pe cei cu dizabilități. Este important să implicăm aceste organizații în acest uh, demers. Și am putut observa că autoritățile bulgare nu au discutat uh, în detaliu uh, chestiunea acestea cu uh, organizațiile care reprezintă pe cei cu dizabilități și, prin urmare, pașii care au fost uh, întreprinși nu au fost pașii care ar fi fost necesari în interesul celor cu dizabilități. De asemenea, trebuie să vedem dacă acești pași se aliniază regulamentelor internaționale și ale Uniunii Europene. În 2012 am lucrat în detaliu Uh, pentru a vedea ce se întâmplă cu fondurile legate de CPR și de uh, uh, fondurile structurale europene. Aceste regulamente acum uh, uh, conțin norme și condiții foarte stricte, însă statele membre încă mai au spațiu de manevră și uh, cred că aici este uh, cheia până la urmă. Uh, statul membru și comunitățile. Uniunea Europeană trebuie să negocieze pentru a găsi calea cea mai bună pentru a putea uh, crea cele mai bune sisteme de îngrijire posibile. Chiar cred că trebuie să păstrăm deschisă această petiție. Mi-aș dori să existe vreo scrisoare sau vreun document din partea autorităților bulgare. Aș fi foarte interesat să aflu care este uh, opinia autorităților bulgare în legătură cu acest subiect. După ce am primit o astfel de informație, cred că ar trebui să mai purtăm o discuție cu privire la acest subiect. Trebuie să punem presiune pe uh, autoritățile statelor membre pentru a folosi așa cum trebuie fondurile europene, pentru că în acest moment, sincer, nu pot să spun neapărat dacă autoritățile bulgare au folosit sau nu uh, așa cum trebuie fondurile europene. Prin urmare, sugerez să um, cerem și o opinie din partea autorităților uh, bulgare, iar după ce primim o astfel de poziție, um, să primim informații detaliate și din partea comisiei și informații actualizate din partea petiționarilor pentru a ne putea crea o imagine uh, clară. Cred că o poziție a autorităților bulgare este un element cheie pentru discuțiile ulterioare. E un subiect uh, pe care chiar cred că trebuie să-l luăm cu adevărat în serios. Mulțumesc. Thank you, Mr. Mulțumim. Thank you, Chair. Uh, it's, it's a rather personal and... Domnul Canet. Mulțumesc. Uh, pentru mine situația aceasta mm, e una emoționantă. Eu lucrez cu uh, oameni și copii cu dizabilități deja de decenii. În anii 90 uh, am lucrat ca și voluntar Crucea Roșie de înalt nivel în Bulgaria. M-am specializat tocmai în această încercare de a integra pe copiii cu dizabilități severe în societate. Știu ceva cu siguranță și anume că impactul personalului devotat și a unei atitudini empatice asupra acestor copii cu dizabilități severe este uriaș. Putem face foarte multe progrese. Oamenii pe care îi vedem în imagini, copiii pe care îi vedem, nu trebuie să fie condamnați să trăiască așa. Da, au uh, o dizabilitate gravă, însă pot să facă progrese mult mai mari decât ceea ce am putut noi vedea. Sunt convins că această petiție trebuie să rămână deschisă și mai mult de atât avem nevoie de un control uh, semnificativ asupra proiectelor finalizate sau care sunt în curs de acest tip în Bulgaria și în alte state. Mai mult de atât, avem nevoie de o revizuire a întregului model în sine. Pentru că știți, în anii 90, când lucram cu copii instituționalizați, aveam de face cu acele instituții uriașe de tip uh, comunist care izolau cu totul acești uh, copii undeva în mediul rural. Din ceea ce văd uh, eu acum, am fost uh, vicepreședinte uh, al Comisiei Specializate din Parlament în legătură cu acest subiect și pot să spun că sunt la curent cu aceste evoluții, astfel încât pot să spun că astăzi vedem exact același model, doar că uh, casele sunt mai mici și arată mult mai bine. Dar modelul de îngrijire nu este unul diferit. Cred că fondurile europene semnificative și fondurile naționale folosite pentru acest tip de integrare falsă sunt cheltuite uh, fără să aducă uh, niște rezultate majore. Eu sper că am putea obține însă niște rezultate bune pentru îngrijirea acestor copii, atât în Bulgaria cât și în alte state. Mulțumesc. Uh, mulțumim, domnul Vidanov. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi uh, limba mea maternă, deci bulgară. Ei bine, nu există nimic ce aș mai putea să adaug sau aproape nimic uh, la ceea ce au spus uh, colegii ce s-a exprimat înaintea mea. Aș vrea doar să le susțin opinia. Am înțeles uh, din partea Comisiei Europene că totuși s-au făcut niște progrese. Eu cunosc foarte bine situația pe teren și pot să vă spun că în ciuda fondurilor semnificative alocate acestui demers, nu există o dezinstituționalizare uh, ca atare în Bulgaria. Nu există o dezinstituționalizare așa cum o înțeleg cetățenii europeni. Da, nu mai sunt instituții mari, au fost închise, însă asta nu a dus la uh, o integrare socială a celor cu dizabilități. Pur și simplu, acești oameni au fost mutați dintr-o instituție mare într-una mică. Sunt cu totul de acord cu petiționarii. Într-adevăr, poate condițiile de viață s-au schimbat puțin, însă calitatea vieții a rămas uh, neschimbată. Eu cred că această petiție este fondată, cred că această petiție ar trebui să rămână deschisă și cred că guvernul bulgar mai are multe de făcut pentru a ajuta oamenii aflați în această situație. Ok. Um... Mulțumesc. Vă voi da 30 de secunde niște concluzii ca pe Twitter. Vă mulțumesc foarte mult. Da, e o tranziție, să zice, această investiție de a construi uh, aceste uh, cămine mai mici. Dar nu e o tranziție. Să-i pui pe oameni în instituții mai mici înseamnă totuși să le încalci drepturile lor, să încalci drepturile și standarde europene fondurile europene nu ar trebui uh, cheltuite pentru a încălca drepturile omului. Și asta nu se întâmplă doar în Bulgaria, nu doar în centrul și estul Europei, ci și în uh, Occident. Să spui că Bulgaria e un exemplu de bune practici uh, e nociv pentru drepturile oamenilor în alte părți. Niciun fond european nu ar trebui folosit altfel. Avem și un caz în justiție legat de această situație din Bulgaria și vom vedea ce se va întâmpla și cu acesta. Vă mulțumim foarte mult! După ce i-am ascultat pe petenți, după ce am ascultat Comisia Europeană și pe membrii Comisiei PETI, vom menține deschisă această petiție. Vom trimite o scrisoare guvernului bulgar pentru a cere lămurire în legătură cu dezinstituționalizarea, în legătură cu bunele practici, cu incluziunea socială și um, cu accesibilitatea pentru persoanele cu handicap sau în vârstă. Comisia, de asemenea, trebuie să ne informeze Deci ne-am dorit ca dumneavoastră, prin fondurile europene, să ajutați guvernul bulgar să facă această transformare. Sunt complet de acord cu ce a spus domnul Coșa. Uniunea Europeană face eforturile sale peste tot pe teritoriul Uniunii Europene deci e important ca dumneavoastră, prin fondurile noastre, să puteți să ajutați în continuare pentru această transformare, pentru că acești copii să poată să trăiască cu familiile lor până la urmă și să se bucure de tot sprijinul necesar pentru a putea trăi. Deci vom menține deschis această petiție și vom aștepta să vedem ce ne explică și Uh, guvernul bulgar în legătură cu această transformare pe care au întreprins-o cu ajutorul fondurile europene. Pot să am și eu 5 secunde? Dacă scrieți o scrisoare guvernului bulgar, e important să vă asigurați că începeți cu definirea mm, vieții independente și a incluziunii. Asta ar trebui să fie cel mai important. Ce înseamnă un trai independent? Uneori e prost îngreșit asta. Și astfel apar probleme care apar. Bineînțeles. Așa vom proceda. Deci încheiem discuțiile pe marginea acestei petiții și trecem acum la punctul 23. Sí, empiezo. Pues um, empezamos el punto 23. Începem cu 23 repetiții, 145 pe 2019 prezentată de Ismael Antonio López Pérez de cetățenie spaniol, în numele Asociației de Mediu pe Tondul Lobu prin care solicită informații cu privire la o revizuire a împrumutului acordat de BI întreprinderii Grenalia Biomas Power Curtis Teixeira din La Coruña din Spania. Petiționarul nu este aici, prin urmare dau cuvântul comisiei, domnul Giulio Volpi.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 Petiționarul își exprimă îngrijorările în legătură cu studiul de impact al acestui proiect. O termocentral de biomasă de 50 de MW din Galicia. Am analizat informațiile oferite de BI și am văzut și ce exigențe stabilește BI, printre care respectarea deplină a regulamentului comunitar, precum și a criteriilor aplicabile de durabilitate și din legislația energetică europeană. Certificarea și schemele de certificare voluntară, de asemenea, precum și asigurările că nu se vor folosi mod inadecvat, nu se vor folosi biomase importate din afara UE înțelegem îngrijorile legate de folosirea biomasei pentru folosirea de energie din punct de vedere al durabilității, țin să clarific că prin energia revizuită, ă, prin directiva energiei care a fost revizuită și care trebuie transpusă în statele mele până în iunie 2021, Acum avem un cadru de durabilitate mult mai solid care acoperă toți utilizatorii, inclusiv pentru producția de energie și căldură și sunt incluse uh, criterii specifice de durabilitate pentru biomasa silvică. Pentru noi asigura că orice biomasă silvică folosită în sectorul energetic pentru mm, centrale de mari dimensiuni, deci peste 20 de megawatts. Deci aceste centrale trebuie să dovedească că respectă noile criterii de durabilitate. Durabilitatea biomasei trebuie să fie asigurată în conformitate cu această directivă a energiei revizuite. Vă mulțumim foarte mult, într-adevăr, pentru prezentarea făcută în numele Comisiei Europene. Văd că petiționarul nu este în sală, însă colegul nostru, domnul Canev, dorește să intervină. Mulțumesc. Eu vă propun să lăsăm deschis această petiție, să încercăm să mai analizăm situația. Vedem foarte multe petiții ce au de-a face cu uh, centrale pe biomasă. Există clar probleme sistematice legate de modul în care funcționează aceste instalații peste tot în Europa și trebuie să analizăm mai de aproape acest proces. Biomasa este foarte importantă pentru mm, obiectivele noastre cu privire la energie. Deci trebuie să ne asigurăm că nu există un conflict între aceste instalații și populațiile locale. Mm, multe cazuri par să existe astfel de conflicte. Deci de aceea trebuie să lăsăm deschisă petiția și să fim mult mai atenți atunci când vom avea alte chestiuni și petiții de cin de biomasă. Vă mulțumesc, spune domnul Cernețchi, pentru această sugestie foarte importantă. Nu ne încheiem aici scurta noastră dezbatere. Mai dorește cineva să intervină? Nu. Da, putem să dăm curs propunerii dumneavoastră. Ne continuăm dezbaterea acum. Uh, dezbaterea is open still. Petiția rămâne deschisă. Thank you. And now uh, petition number. Acum trecem la petiția 143 adresată de Alejandro Blasco Sanchez din Spania în numele Consiliului Municipal din Real privind sigilarea și reabilitarea ecologică a depozitelor de deșeuri dezafectate din localitatea Real, din regiunea Valencia. În primul rând, petiționarul nu este aici. Yes. Uh, uh, José Díaz del Castillo, Tecaflopis. Dau cuvântul domnului del Castillo. Yeah, um, this petition um, came to... Partea Comisiei Europene. Uh mhm. -huh. E o petiție de anul trecut. Am luat legătura cu administrația regională din Valesia. Am obținut informații în legătură cu aceste două depozite de deșeuri uh, din regiune în octombrie anul trecut. Am informat Comisia PETI în legătură cu concluziile acelui schimb de informații. Vreau doar să vă reamintesc uh, faptele. E vorba de două depozite de deșeuri. Unul este pentru deșeuri municipale și un al doilea pentru deșeuri industriale și periculoase. And sealed and closed down. And there is a... Uh, Există și bazine de decantare pentru recortarea de substanțe. De asemenea, gazele sunt uh, acumulate și arse, așa cum cere legislația. În 2012, Inspecția de Mediu din regiune a cerut municipalității uh, localității Real să ofere informații în legătură cu uh, dezafectarea acestor depozite, cu închiderea lor. Din păcate, acele informații nu au fost transmise deocamdată serviciului uh, de inspecții de mediu. Această petiție uh, are ca scop reactivarea deci acestei uh, solicitări către generalitate, către autoritățile competente care acum trebuie să ia legătura din nou cu municipalitatea respectivă pentru a primi informațiile științare în legătură cu dezafectarea acestor depozite de deșeuri. Ceea ce privește depozitul pentru deșeuri periculoase, acolo au fost probleme mai mari. În primul rând, avut loc două proceduri disciplinare, una în 2004 pentru sigilarea și reabilitarea sitului. Proprietarul sitului la momentul respectiv a informat electorul cu faptul că lucrările nu pot să aibă loc deoarece municipalitățile din Real nu uh, își dăduseră acordul, deci nu erau autorizați. Deci pe de-o parte avem municipalitatea și pe de altă parte autoritățile regionale care iau inițiativa de a cere uh, respectarea legislației. În 2013 a avut loc o altă procedură disciplinară lansată de inspecția de serviciu de inspecție hidrografic, care se temea că materialele din uh, depozitul de deșeuri s-ar putea să intre în contact cu um, apa și populația și în generalitate, deci autoritățile regionale din Valesia au informat au informat că nu s-au efectuat încă lucrările relevante și că din acest motiv vor continua să coordoneze toți actorii implicați în acest caz. E tot ceea ce vă poate transmite Comisia referitor la acest caz deocamdată. Mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult pentru informații. Acum îi dăm cuvântul doamnei Rodriguez Piniero. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și comisiei pentru informațiile transmise și pentru munca pe care o face. Eu intervin în numele grupului socialist. Elena Valencianu, fostă eurodeputată, e din uh, această localitate real și cunoaște foarte bine problema. Împărtășim uh, îngrijorările petentului și ale multor locuitori din uh, această localitate care de peste 10 ani solicită să se sigileze complet aceste depozite și să se reabiliteze ecologic această zonă. A trecut mult timp și e nevoie de o soluție. Ceea ce ne se pare nouă relativ ciudat e că persoana care face petiția, domnul Alexandru Blasco Sanchez, a fost primarul acestei localități timp de ani de zile. Și a fost tocmai el cel care a îngreuat uh, lucrările care trebuiau efectuate. Din informațiile pe care le-am primit în 2012, când petentul era încă primar, Serviciul de Inspecție de Mediu, care e o competență a autorității regionale din Valencia, Valencia nu a primit niciun răspuns în legătură cu închiderea um, depozitelor de deșeuri urbane, așa cum era stipulat în permisul de efectuare a lucrărilor. De asemenea, ne îngrijorează uh, și faptul că în 2006-2007 localitatea real nu a vrut să acorde autorizația pentru efectuarea sigilării. Proprietarul sitului, care nu a putut să facă nimic, deoarece nu avea autorizație din partea primăriei. El reprezentante de la comisie. E, eh, portanto, e eh, la preocupație. Prin urmare, cu toți împărtășim această îngrijorare, problemele de impact, de contaminare a bazinului hidrografic uh, sunt uh, uh, importante, de aceea credem că municipiul și proprietarul trebuie să facă tot ce e posibil, cât mai urgent, pentru a soluționa această problemă ecologică. Am fost informată de asemenea că actuala primărie deci care nu mai e la același partid, în ultimele săptămâni s-au dat autorizațiile pentru a proceda la sigilarea uh, bazinului de deșeuri toxice și s-au semnat deja contracte cu companii pentru a trece la reîmpădurirea zonei în colaborare cu localitatea și pentru a reimplanta o centrală fotovoltaică. Grupul nostru solicită ca petiția să se păstreze deschisă până în momentul în care vom avea siguranța absolută că totul s-a încheiat, că au fost sigilate aceste depozite de deșeuri și că a fost reabilitată zona și va trebui să se verifice din partea autorităților competente valențiane și din partea acestei comisii că, într-adevăr, ceea ce solicităm noi să se va fi respectat. Deci de aceea e important ca până atunci această petiție să rămână deschisă. Vă mulțumesc foarte mult. Muchas gracias, señora diputada. Uh, uh, uh, uh, uh, Mulțumesc, stimate deputat. Domnule Canal, vă rog, aveți cuvântul. Da, eh, doream și eu să îi sprijin pe colegii mei și să spun că este evident că petiția trebuie să rămână deschisă, pentru că ne lipsesc uh, foarte multe informații pentru a lua o decizie bine informată. Благодаря. Thank you. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Cu privire la acest subiect, mm, văd că ar fi cazul, așadar uh, iată că avem consens, pentru că și eu sunt de aceeași părere. A trebui să păstrăm petiția deschisă și să transmitem o scrisoare către autoritățile valențiene pentru a le solicita să monitorizeze situația și pentru a ne spune care au fost evoluțiile cu privire la ecologizarea deșeurilor. Cred că toată lumea este de acord cu mine. Bun, mulțumesc! data și locul uh, următoarei reuniuni uh, ale PETI. Vă propun data de 16 martie 2020, cu începere de la ora 3 de după amiază și vom uh, termina cam pe la 6 jumate seara și în următoarea zi, 17 martie, vom începe la 9 dimineața Reuniunea de dimineață va dura până la 12 jumătate și vom continua de după amiază de la 2 jumate și, ca de obicei, vom termina la 6 jumate. Bun, cu aceasta, dacă nu mai dorește nimeni să facă vreo observație, vă mulțumesc tuturor pentru absența activă și poftă bună tuturor!